a rilento, inițiamo. Cu o mică întârziere, dar începem. Bună dimineața tuturor! În această dimineață avem un schimb de opinii cu Miriam Vasiliadu, coordonatoare împotriva traficului de ființe umane ale Uniunii Europene și Ezoa atiz avocat internațional. Dar înainte, interpreții ar dori să vă citească un mesaj. Este a 38-a zi de protest împotriva impunerii unilaterale de către administrația Parlamentului a unor condiții de lucru neechilibrate și injuste. Vă informăm că, din păcate, azi nu vom acorda de pădășiri. Vă mulțumim! În 2013, statele membre ale ONU au adoptat o rezoluție care a stabilit ziua de 30 iulie ca fiind ziua internațională de luptă împotriva traficului de ființe umane au considerat că era necesar să se adopte o asemenea zi pentru a crește conștientizarea referitor la situația victimelor de trafic de ființe umane pentru a apăra drepturile lor. Traficul de ființe umane este cea mai uh, gravă încălcare a, ființ- a drepturilor omului pentru că reduce ființa umană la statutul de marfă de schimb cum ajung oamenii în mâinile traficanților, răspunsul e complicat, sărăcia, conflictele armate, nearmate, dezastrele naturale și dorința de a găsi o viață mai bună se numără printre nenumărații factori care împing oamenii să și părăsească casele și se expună în acest fel la abuzurile comise de traficanți. Având în vedere complexitatea acestui fenomen, este deosebit de greu să venim cu date concrete referitor la victimele traficului de ființe umane la nivel global. Pentru a lupta împotriva acestui fenomen, Adunarea Generală ONU a adoptat în, 1000, în 2010 un plan uh, global de acțiune împotriva traficului de ființe umane, care include măsuri concrete pentru a combate acest fenomen, pentru a veni în ajutorul victimelor, pentru a pedepsi aceste delicte și uh, delictele asociate acesteia, cât și pentru a încuraja parteneriate între guverne, organizații ale societății civile și sectorul privat. Directiva Uniunii Europene din 2010 referitoare la prevenția uh, și uh, combaterea traficului de ființe umane și protecția victimelor reprezintă temeiul juridic pentru intervenția Uniunii Europene. În același timp, acolo se desemnează un coordonator împotriva traficului de ființe umane care are sarcina de a îmbunătăți coordonarea între instituțiile UE, statele membre și alți actori internaționali. În 2017, adunarea generală a ONU a adoptat o declarație politică prin intermediul căreia recunoaște că refugiații și imigranții care fac parte din marile fluxuri migratorii sunt expuși în mod deosebit la riscul de trafic și uh, de muncă forțată. În plus, a scos în eviden- și-a scos în evidență angajamentul de a oferi sprijin victimelor uh, de trafic, cât și dorința de a împiedica acest fenomen când vine vorba de uh, persoanele strămutate intern în 2016, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitor la lupta împotriva traficului de ființe umane în relațiile externe cu Uniunea, uh, în relațiile externe ale Uniunii, rezoluție prezentată de Barbara Loch-Biller. Acum am plăcerea să urez bun venit invitațiilor noștri pe care am prezentat deja mai devreme, așa că aș da de îndată cuvântul doamnei Miria Vasiliadu, coordonatoare a Uniunii Europene. Aveți cuvântul 10 minute. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult uh, pentru invitația de a participa la acest schimb de opinii cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Traficului de Ființe Umane. Aș dori să-i mulțumesc Parlamentului pentru interesul uh, marcat și angajamentul față de noile angajamente și noile inițiative de combatere a traficului de ființe umane. După cum vă spuneam, este o inițiativă care a fost folosită pentru a stabili prioritățile UE, mai ales când vine vorba de relațiile externe. Deci vă mulțumesc pentru acest angajament. Comunicarea pe care am adoptat-o a fost salutată, mai ales de rețeaua europeană de raportori pe trafic de ființe umane, statele membre, așadar platforma ale societății civile, toate ONG-urile, cât și mulți eurodeputați. Așa că vă mulțumesc! Noua comunicare se concentrează pe prevenție și, ca să vă spun trei cuvinte, avem uh, mai multe priorități, voi detalia doar una. În primul rând, intensificarea luptei împotriva rețelelor criminale organizate pentru a um, întrerupe lanțul și filierele de trafic. Um, trebuie să ne asigurăm că se respectă toate drepturile victimelor, important este cum sunt respectate la nivel național. A treia prioritate, care derivă din rezoluție, urmărea, urmărește intensificarea unui răspuns coordonat, nu doar în cadrul Uniunii Europene, ci și uh, la nivelul relațiilor externe. Facem acest lucru gândindu-ne în același timp la prioritățile tra transversale pentru a înțelege mai bine fenomenul, pentru a avea o bază de, de cunoaștere, așadar, cât și asigurarea coerenței între fin- finanțare și priorități. Și asta este cel mai greu. Știm cu toții, și prezentarea mea de altfel se va concentra asupra acestui lucru, că traficul reprezintă în același timp o formă gravă de crimă organizată, asta spune tratatul, și în același timp uh, se bazează pe faptul că există o interacțiune complexă între cerere și ofertă. Practic, argumentul comisiei e următorul. Există vulnerabilitate, probleme pe glob, însă traficul nu apare decât atunci când se uh, generează profit și atunci când există cineva dornic să exploateze vulnerabilitatea altora. Când vorbim de bani, nu ne referim la bani doar pentru traficați, vorbi, traficanții, vorbim de bani pentru sectoare ilegale, pentru sectoare legale care desfășoară activități ilegale, cât și sectoare legale cu activități legale. Grosul activității noastre se concentrează pe prevenție. Trebuie să preîntâmpinăm producerea acestui fenomen nu doar în țările de destinație, cât și în țările de origine, de asemenea. Și am să explic. Din păcate ne vedem confruntați cu impunitate pentru făptași și pentru aceia care folosesc serviciile victimelor. Prioritatea principală a Comisiei este să pună capăt acestei culturi a impunității pentru toți cei implicați în, acest, um, în această filieră. Și cum se articulează filiera? Poate începe cu familia victimelor. Uh, poate presupune servicii legale care facilitează exploatarea. Pot fi implicați cei care folosesc serviciile victimelor. În cazul uh, statelor terțe poate fi vorba de cei care aduc victimele în Europa și aceia care sunt uh, dispuși, uh, în cunoștință de cauză sau nu, să folosească serviciile victimelor aduse în Europa. De pildă, o tânără, adesea un copil, din Nigeria, și am să vă explic după aceea de ce am luat Nigeria drept exemplu, care ajunge la Bruxelles, chiar uh, aici, în față, pe stradă. Pentru ca asta să se producă, există atât de mulți actori implicați în această filieră, încât trebuie să o uh, fragmentăm pe blocuri. Ideea e că am ajuns să acceptăm că dacă cineva se află într-o situație vulnerabilă, consecința inevitabilă e că respectiva persoană va fi exploatată. Și vreau să adresez tocmai această idee, doar pentru că o persoană se află într-o situație vulnerabilă, ea va fi exploatată. Și avem atâtea victime ale războiului și, din, și ale schimbărilor climatice și din alte considerente ajung să fie exploatate. Întrebarea mea e, exploatare? Asta facem atunci când cineva se află într-o situație vulnerabilă? poate pentru că cineva e implicat în practici uh, uh, specifice culturii de origine din țara de origine și după aceea ajunge dintr-o dată eh, să fie exploatată. Deci o femeie, 11 seara la Bruxelles, tânără, îmbrăcată sumar, eh, putem eh, să avem două atitudini față de această persoană. Putem să o întrebăm ție fric, ție foame sau putem să o întrebăm cât costă. Și cumva luăm de gata că e în regulă să o întrebăm cât costă. Comisia vrea să schimbe această cultură a, a impunității. Una din uh, principalele noastre priorități este să încurajăm statele membre să ia în calcul urmărirea penală a acelora care folosesc uh, în cunoștință de cauză serviciile victimelor de trafic. Pentru că nu există niciun alt delict care să nu fie urmărit penal. Trebuie să ne gândim cum, în mod serios, cum schimbăm această cultură a impunității. Din 2014 până în 2017, numărul fetelor din Nigeria identificate drept de Organizația Internațională a Migrației, drept victime ale traficului, a crescut cu 600%. Vorbim de aproape 9.000 de fete. fete care vin în principal din statul Edo, cu promisiuni false de o viață mai bună, dar asta și pentru că în Europa există o piață consistentă, pentru că în cele din urmă e nevoie de doi parteneri ca să dansezi. Deci uh, există cerere și există ofertă și cele două sunt într-o interacțiune permanentă. Datele arată că în funcție de PIB, deci cu cât e mai bogată o țara de destinație, cu atât crește cota victimelor din țări uh, terțe. Așadar, cu cât suntem mai bogați, cu atât suntem mai predispuși să exploatăm uh, alte persoane, să profităm și să exploatăm situația vulnerabilă în care se află. O logică destul de distorsionată. Citesc adesea statisticile referitoare la um, cei care lucrează, um, care oferă servicii sexuale dar nu citesc nimic despre cei care operează aceste servicii. Da, citim, 9.000 de fete din Nigeria au ajuns în Europa, însă, în primul rând, cum pleacă 9.000 de fete dintr-o țară fără ca nimeni să observe acest lucru? Cine controlează acest flux și, în cele din urmă, cine folosește aceste fete? Dați-mi voie să conchid cu câteva calcule pe care le-am prezentat deja în acest parlament. Deci 9.000 de tinere în 2016 doar cele care au fost identificate de Organizația Internațională a Migrației. Dar haideți să fim uh, acum destul de moderați și să zicem 30 de euro pentru abuz, pentru că e un abuz. Hai să spunem 5 clienți pe zi, uneori e 20, dar eu am zice doar 5. Și să spunem 350 de, ani, de zile în 2016. Vorbim de jumătate de miliarde de euro doar pentru această tranzac- tranzacție între uh, Uh, cel vinovat de abuz, violatorul practic, și victima care nu vede niciun cent din acești bani. Nu putem vorbi aici de politici restrictive de migrație, frontiere deschise, orice alt argument pe care am vrea să-l folosim. Traficul se produce pur și simplu pentru că generează profit două treimi din victimele de trafic identificate în Uniunea Europeană sunt, uh, vin din Uniunea Europeană, deci uh, aici multe argumente cad. E vorba de bani, practic, și de faptul că închidem ochii în tihnă la situația vulnerabilă în care se află multe persoane, care prin urmare pot fi exploatate. Trebuie să punem capăt acestei forme de gândire. Vorbesc aici doar de o formă de exploatare într doar, mă refer doar la un an și doar la o rută de migrație. Închipuiți-vă câte alte feluri de exploatare există pentru uh, băieți, fete, femei, bărbați, toate rutele înspre Uniunea Europeană. Închipuiți-vă uh, profiturile care se înregistrează. Noi, dacă nu ne plătim impozitele, ne găsesc în două secunde. Dar cum se pot pierde acești bani? În cazul de față, în exemplu pe care vi l-am dat, vorbim de jumătate de miliard de euro. Unde sunt acești bani? Ce vrea să facă comisia? Să găsească acești bani, să pună capăt culturii impunității, pornind din momentul în care familiile, din punctul în care se implică familiile din țara de origine, ajungând până la persoana din Uniunea Europeană care dorește să exploateze o altă persoană pur și simplu că se află pentru că se află într-o situație de vulnerabilitate. În urmă cu două săptămâni, 10 agenții ale Uniunii Europene, și mă bucur să spun acest lucru, au semnat o declarație comună de cooperare pentru a aborda traficul de ființe umane. Un nou mandat al acestor agenții și așa mai departe. E foarte important, mai ales când vorbim de relațiile externe ale UE. Și este deosebit de important pentru Uniunea Europeană, face parte din efortul nostru de coordonare uh, și, de asemenea, face parte din obiectivele concrete ale comunicării. Avem agenți care lucrează la politică, drepturi fundamentale, dimensiunea de gen, formare, toți dornici să coopereze. Aveți această broșură disponibilă pe pagina noastră de internet și reflectă prioritățile UE în ce privește traficul de ființe umane. Cred că e o realizare extraordinară. În cele din urmă vom prezenta cel de-al doilea, cel de-al doilea raport referitor la lupta împotriva traficului de ființe umane în temele articolului 20 din legislația UE. Le mulțumesc statelor membre pentru contribuția lor. Evaluăm progresul înregistrat, cât și uh, manipulăm la ora actuală noi date statistice. Raportul va fi publicat înainte de finalul anului 2018. Mă voi opri aici și rog, fac apel la acest Parlament să colaborăm pentru a pune capăt acestei culturi a impunității și să începem să ne întrebăm pur și simplu dacă faptul că oamenii se află într-o situație vulnerabilă trebuie să însemne neapărat că vor fi exploatate. Trebuie să punem capăt acestei forme de a gândi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Acum am să dau cuvântul doamnei Sohe Agatiz. 10 minute. Vă rog. Good morning. Thank you very much. Bună dimineața. Aș dori să mulțumesc subcomisiei pentru drepturile omului pentru faptul că ne-a invitat aici. Îmi face mare plăcere să vin să vă prezint informații ca să vă vorbesc în numele a sute de mii de femei și copii care nu au o voce, care nu pot vorbi pentru ei înșiși. După cum a spus uh, antevorbitoarea, sărăcia și alte circumstanțe poartă responsabilitate pentru faptul că oamenii migrează. Oamenii migrează deoarece se regăsesc în uh, circumstanțe nesustenabile. De aceea ei devin vulnerabili. După cum știm, femeile au foarte mult de suferit de aici. Sărăcia este o problemă a femeilor, deoarece de multe ori femeile suferă cel mai mult de pe urma acestei vulnerabilități, de pe urma acestei sărăcii. Eu sunt președinte și fondatoarea unei organizații care furnizează servicii și sprijin victimelor traficului de ființe umane în Italia. Am vizitat anumite tabere de refugiați, acolo unde sosesc femeile când uh, reușesc în sfârșit să traversez Mediterana. În Sicilia, la tabăra Mineo, m-am întâlnit cu sute de femei nigeriene, pe lângă cele cărora le oferim sprijin. Și una dintre întrebările pe care le punem acolo este dacă ele sunt conștiente că există anumite riscuri pe care le-au uh, confruntat în momentul în care au traversat Mediterana și toate au spus, toate, că da, sunt conștiente. Știau care sunt riscurile, dar singura alternativă ar fi fost să moară încet în condițiile în care se aflau. Nu au putut decât să aleagă, să încerce să ajungă de cealaltă parte a mării, unde poate că viața le va fi mai bună. În ceea ce privește femeile din Nigeria, există situație în care se folosesc anumite practici împotriva lor. Cei care le exploatează, cei care comit abuzuri și le trafichează, doresc să utilizeze cât mai puțin timp și cât mai puțin energie. În ceea ce privește femeile din Nigeria, se știe foarte bine că nu e nevoie de control fizic. Ele sunt uh, exploatate altfel. Exploatatorii nici măcar nu trebuie să uh, pierdă timp și resurse ca să le controleze, deoarece înainte să plece din Nigeria sunt forțate să treacă prin anumite ritualuri religioase în care ele cred. Chiar dacă poate că uh, aceste practici nu reflectă realitatea religiei respective, dar aceste practici religioase sunt exploatate de către cei care comit abuzuri ca să se asigure că femeile respective vor fi obediente și vor putea fi exploatate simplu. Uh, părți din corpul lor, uh, de exemplu uh, păr sau unghii sau um, lenjerie, sunt uh, preluate, sunt trecute printr-un ritual um, religios, apoi sunt uh, făcute aceste femei să jure în fața unui altar, să asculte, să asculte de tot ce li se spune, să facă tot ce li se spune și apoi, bineînțeles, trebuie să plătească sume foarte mari de bani exploatatorilor, de la 40.000 de euro la 60.000 de euro sau mai mult, într-o perioadă foarte scurtă de timp. Care a fost abordarea până în prezent? Este o urgență, trebuie să abordăm situația ca pe o urgență, ceva ce se întâmplă chiar acum, de aceea e nevoie de un răspuns rapid. Au trecut mai bine de 30 de ani. Înainte nu considerăm că situația este de această natură. Dar în tot acest interval de timp, cum de nu s-a făcut nimic pentru a rezolva problema într-un mod mult mai sistematic? de ce nu a fost nici o abordare prin care se analizează cauzele inițiale ale problemelor, cum trăiesc oamenii, de ce recurg oamenii la astfel de uh, soluții. Europa cheltuiește miliarde de euro pe apărare, pe închiderea frontierelor. De ce spuneam că le-am întrebat dacă știu care sunt riscurile când traversează Mediterana? indiferent cât de mult încerci să închizi frontierele, indiferent cât de mult încerci să ții oamenii afară, construiești uh, ziduri până la cer, oamenii vor continua să se miște de colo-colo. Din totdeauna au migrat și întotdeauna vor continua să migreze. Întrebarea este cum facem ca această migrație să nu fie de genul celui de acum? Cum prevenim situațiile acestea catastrofale? cum prevenim exploatarea oamenilor chiar, aici, chiar de aici, din vest. Există diverse niveluri de exploatare chiar și în Uniunea Europeană. Situația a fost lăsată în plata Domnului de foarte multă vreme. Soluțiile putem crede că nu există, dar ele există. Uh, organizațiile ca a mea lucrează cu resurse foarte puține. Ca să ne asigurăm că, pe de-o parte, acordăm uh, sprijin celor care vin în Europa. Trebuie să le oferim uh, servicii, adăpost, sprijin, în așa fel încât aceste persoane să-și poată reconstrui via- viețile care le, le-au fost distruse. Dar există și un alt aspect. Trebuie să abordăm cauzele, să mergem în țările de origine, să vorbim cu oamenii de acolo, să vedem de ce fac ce fac, să vedem ce putem face pe teren în așa fel încât oamenii să nu mai plece. Oamenii pleacă deoarece acolo unde se află văd că nu au oportunități. Văd că nu au niciun fel de posibilități pentru viitorul lor și al familiilor lor. Aici este viața modernă, aveți um, social media, aveți informații în timp real despre oamenii, despre cum trăiesc oamenii în alte părți ale lumii. Bineînțeles, și ei își doresc aceste lucruri. Este perfect uman, cu toții ne dorim condiții mai bune și asta încearcă și femeile respective să facă. Noi, practic, ce facem în organizația noastră? Oferim sprijin în Italia victimelor uh, traficului de ființe umane. Le oferim adăpost, le ajutăm să aibă acces la servicii, le dăm um, cursuri de limbă, dar sunt totuși niște măsuri foarte mici, ca și cum ai pune un plasture pe o rană foarte mare. Din ce în ce mai multe femei continuă să vină, rana nu este vindecată. Și atunci noi ce trebuie să facem? Trebuie să vedem cum să abordăm problema din țările de origine. Și după cum știm, Nigeria este una dintre principalele țări de origine. Eu însă sunt nigeriană, merg des acasă ca să vorbesc cu uh, țările, cu uh, organizațiile de pe teren. Și am înființat organizația Idoi Development Organization în provincia Edo, Provincia Edo este una dintre principalele zone din Nigeria unde, de unde provin femeile care sunt victimele traficului de ființe umane. Nu din cauza unor aspecte culturale, nu că prostituția ar fi ceva special acolo, ci în mod ciudat, primele femei care au venit în Europa ca să facă comerț cu bunuri de lux, în momentul în care economia a picat, au constatat că există uh, și o altă piață în Europa. Există cerere de servicii sexuale plătite. Și atunci și în Europa trebuie să abordăm problema uh, cererii. După cum a spus și doamna Vasiliadu înainte, ar fi o idee bună să le cerem statelor membre să îi incrimineze pe cei care, cu bună știință, folosesc serviciile acestor uh, victime. Eu aș scoate sintagma cu bună știință de acolo, pentru că dacă spunem cu bună știință, atunci toată lumea o să spună, păi n-am știut. Dar ideea este că ei știu că folosesc aceste victime. Majoritatea persoanelor care sunt forțate să-și vândă corpurile fac acest lucru dintr-un, dintr-o dorință de supraviețuire. Deci, cumpărătorii cunosc toate aceste lucruri, dar vor nega. Trebuie să abordăm sărăcia din Nigeria, pentru că este una dintre cauze. Trebuie să oferim microcredite femeilor din țările de origine, trebuie să le sprijinim, să le plătim în anumite cazuri facturile de spital. Deci să facem, să luăm măsuri din, as, din acestea mici care pot avea efecte foarte mari. În Italia mai încercăm și să vorbim cu femeile, cu femeile respective. De multe ori, femeile vin cu soluții, cu idei de soluții. Ele au trecut prin aceste orori. Ele știu ce le-au împins să, ia acest, să facă acest pas. De aceea ele se află într-o poziție mai bună să ne dea idei de um, soluții. Realizăm un mic studiu la ora actuală. Probabil că știți, Obav Benin, regele unei zone din Edo, a luat, a făcut o acțiune foarte importantă. A declarat că toate practicile utilizate pentru a asigura obediența femeilor respective nu sunt reale și nu pot avea niciun fel de efect toate cele practici religioase. După cum vă puteți închipui, impactul a fost major, dar noi considerăm că a fost o oportunitate ratată. Din păcate, aici în Europa nu s-a primit vestea. Guvernele europene nu au nu au realizat acest lucru. Însă foarte multe femei și-au dat seama că practicile religioase respective care le-au um, legat de exploatatorii lor nu au niciun fel de valoare, nu au niciun fel de efect real și au reușit să se îndepărteze de exploatatori. Dar aici, în Europa, nu avem suficiente resurse ca să le oferim adăpost acestor femei în momentul în care ele evadează și din nefericire ele au trebuit să se reîntoarcă la exploatatorii, exploatatorilor pentru că nu au avut ce, unde să se ducă, ce să facă. Iată o problemă din cauza lacunei de la nivelul guvernelor statelor membre. Deci noi dorim să încurajăm anumite situații în țările de destinație, precum Italia, ca să ne asigurăm că femeile, dacă doresc să se întoarcă, trebuie să poată fi protejate. Și când se întorc, trebuie să fie sprijinite. Și în încheiere aș dori să spun că trebuie să sprijinim dezvoltarea țărilor de origine. Aici abordăm problema migranților economici. În același timp e nevoie de servicii sociale pentru persoanele traficate în Europa. În același timp trebuie să se adopte o abordare cât mai unificată, cât mai coerentă pentru a sprijini victimele traficului. Și în același timp țările în, um, din prima linie, Italia și Grecia, trebuie să fie mai bine sprijinite de celelalte țări. Mulțumesc. Domnule Buchner, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări uh, foarte interesante pentru mine, care m-au mișcat profund. Am câteva întrebări. În primul rând, când o femeie uh, în Germania poate să scape dintr-o asemenea situație eh, care este ținută în captivitate. Atunci e expusă unui pericol fizic, pentru că proxeneții colaborează și eh, femei, femeia, trebuie, femeia se teme. Este important să le oferim femeilor posibilitatea să iasă din acest gen de context. Și a doua observație derivă de aici. Uh, când o femeie își asumă riscul și cu toate acestea fuge din acest bordel, atunci în Germania cel puțin uh, va fi expulzată. Și puteți să vă închipui ce se va întâmpla cu aceste femei. E și o critică referitor la ce s-a spus privind Italia. Aceste femei pur și simplu nu ar putea să se întoarcă acasă pentru că nu au nimic. Uh, când, uh, ajung, când dacă ar ajunge acasă, atunci ar fi etichetată drept târfă și ar fi uh, expulzate, alungate din comunitatea lor. Trebuie să rămână, prin urmare, să nevoite să rămână în Europa. Eu lucrez cu o organizație care se ocupă, colaborează cu aceste femei. Femeile au posibilitatea să beneficieze de o instruire, de o formare cu premisa că vor rămâne în Europa. Și aici e foarte important. Nu trebuie să ignorăm acest abuz uh, și să returnăm aceste femei pentru că în mod formal nu ar avea un drept la azil. O altă întrebare. Colaborați cu asemenea organizații în, uh, din Europa? Dacă întrebăm uh, oamenii, dacă luăm legătura cu ei, atunci traficanții constatăm că sunt foarte creativi. Există întotdeauna noi căi, noi forme de exploatare și în această privință aș dori să aflu mai multe ce se schimbă în permanență. Pentru că nu ne e de folos dacă urmărim mereu aceleași uh, rute, pentru că oamenii sunt deosebit de, uh, pot dau dovadă de multă imaginație și uh, schimbă întotdeauna traseele. Aș vrea să știu care este principala provocare pentru dumneavoastră în această activitate, mai ales în Europa. Mulțumesc! Barbara! Ja, vielen Dank! Mulțumesc! Vă mulțumesc că putem purta acest schimb de opinii și vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră. Am câteva întrebări, am mai multe întrebări pentru doamna Vasiliadu. Avem această strategie din 2016, iar acum a venit comunicarea care construiește pe această strategie și mă întreb dacă pe viitor va exista o nouă strategie a Uniunii Europene în lupta împotriva traficului de ființe umane și pe când e prevăzută dacă va exista. În comunicare nu există un calendar sau o specificare referitor la când se vor pune în aplicare măsuri concrete. Ați spus că până la finele acestui an vom primi noi date statistice, dar există un termen limită și pentru celelalte obiective, când vor fi ele puse în aplicare. Credeți că e posibil ca până la finele acestui an Comisia să ne facă un debriefing ce puțin înscris referitor la ce s-a pus în aplicare până acum? Ați scos în evidență că este foarte important să descoperim de unde încotro ajung aceste profituri în urma exploatării uh, și în Parlament am cerut în repetate rânduri că aceste eforturi trebuie să se intensifice la nivelul Uniunii Europene. E, mă bucur că, am reușit să, că ați reușit să specificați această solicitare în uh, comunicare. Există progrese în acest sens, există, de pildă, uh, patrimonii ale făptașilor care au fost uh, confiscate sau înghețate și mai departe. Cred că se înțelege faptul că victimele traficului de ființe umane nu primesc bani uh, în urma acestei uh, exploatări la care sunt supuși, dar există o formă în care se poate ajunge la profitul generat. Cum se poate întrerupe această filieră globală? Ne puteți da câteva exemple referitor la unde anume în filieră s-ar interveni? Ieri am organizat o audiere la comisie referitor la cacao și la cafea și întotdeauna se emit în cazul acestor uh, audieri uh, pretenții, cereri la adresa întreprinderilor referitor la ce anume ar putea să facă. Cred că situația e mai complicată când vine vorba de bordeluri, însă cred că există inițiative ce se pot lua uh, de pildă când vine vorba de migrația în câmpul muncii. Acum, în ce privește drepturile victimelor? Aici, cred că adesea se face confuzie la nivel european. Se spune pe hârtie că la frontierele noastre externe trebuie să uh, pregătim personal care să poată identifica direct dacă au în fața lor un refugiat din motive politice, un refugiat economic sau o persoană care e victimă traficului de ființe umane. Dar noi avem o politică care se bazează practic doar pe returnare, pe izolare. Și mi se pare greu de închipuit că un angajat va fi recompensat atunci când uh, identifică o victimă de trafic de ființe umane. Aveți aici propuneri referitor la nu doar cum se va face pregătirea, ci și cum se va face identificarea victimelor de trafic de ființe umane. A spus în comunicare că se prevede luarea unei serii de măsuri pentru a verifica dacă țările cu care colaborează Statele Unite își vor Uh, modifica statutul, cine va deveni țară uh, principală și uh, ce schimbări puteți uh, anticipa. Mulțumesc, domnule Austrevicius. Yeah. Mulțumesc, domnule președinte. Mă interesează bunele practici care există în uh, statele membre ale Uniunii Europene și probabil și la scară mai largă. Și uh, despre cooperările puse la punct uh, la nivel bilateral, poate, sau regional, sau mai amplu. În ce măsură se folosesc aceste bune practici și se aplică pentru țări terțe? Ce ne puteți spune despre acest lucru? Sim. Volevo aggiungere... Mulțumesc, doream și eu să adaug o observație generală, deoarece noi astăzi avem norme, avem directive, avem rezoluțiile Parlamentului European, cu toate acestea, peisajul politic în Europa se schimbă în mod dramatic. Iată de ce Doream să vă întreb dacă această modificare a peisajului politic, nu vreau acum să-i mi judecăți de valori, dar dacă în realitate nu creează obstacole în calea acestei posibilități de colaborare, să spunem, între țările de origine, țări de tranzit și țări de destinație, deoarece riscăm în cele din urmă să ne vedem confruntați cu toate consecințele acestor schimbări. Începem cu dumneavoastră, doamnă Vasiliu. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. S-au spus multe lucruri și o să încerc să mă refer la toate dintre acestea. Da, avem uh, adăposturi pentru victimele traficului de ființe umane care sunt deschise uh, Uh, tot anul. Avem și o platformă împotriva traficului de persoane cu 100, unde sunt, uh, de unde fac parte 100 de ONG-uri, printre care și cel la care ați făcut uh, referire dumneavoastră. Victimele sunt amenințate nu neapărat fizic, așa cum a explicat și antevorbitoarea mea și cealaltă vorbitoare, s-ar putea să fie vorba de practici în țara de origine sau pentru că familiile le exploatează sau din multe alte motive. Și când trebuie să plătești 40.000 uh, de euro, închipuiți-vă de câte ori trebuie să uh, suporte abuzuri, o victimă, exploatare sexuală pentru a-și plăti această datorie. Unii l-au comparat cu lucrători uh, cumpărați. E greu să scapi și în același timp statele membre trebuie să aibă serviciile și instalațiile necesare pentru ca acești oameni să poată uh, primi adăpost undeva. Avem și directiva din 2004 care se referă la resortizanții din țări terțe și chestiunile la care faceți referire dumneavoastră. Această directivă nu se folosește suficient. Asta am constatat noi din rapoartele noastre. La sfârșitul lui 2018 vom publica un raport cu privire la progresul făcut în Uniunea Europeană, unde va exista un capitol despre returnări și despre directiva 2004. Va exista o anexă. În mod normal, victimele traficului de persoane primesc uh, asistență necondiționată. Acum, domnule președinte, avem instrumente, mă refer numai la traficul de persoane, nu vreau să amestecăm aici contrabanda sau uh, migrația ilegală, care sunt uh, lucruri diferite. Uneori sunt legate, merg mână în alteori nu. Uh, momentul în care două treimi din victimele traficului de persoane sunt resortisanți din Uniunea Europeană, nu putem să spunem că contrabanda și imigrația ilegală sunt singurele lucruri care sunt legate de, care merg mână în mână cu traficul de ființe umane. Avem legislația. ONG-ul despre care ați vorbit vă va spune că avem legislația necesară și Parlamentul European a făcut în așa fel încât să avem legislația necesară, dar nu a fost aplicată uh, cum trebuie și pe de-a întregul. Nu avem uh, legi noi. Trebuie ca legislațiile legislația pe care o avem să fie aplicată cum trebuie. Avem raportul de transpunere, trebuie să fie aplicat acum în mod pertinent și am găsit, uh, am identificat zone unde e loc de mai bine. Da, nu avem o strategie nouă, într-adevăr. Avem strategia europeană din 2012-2016 și raționamentul este că acele priorități rămân valabile. Ce am făcut? Am uh, identificat uh, acțiuni europene bine țintite și asta aici nu vreau să mm, susțin eu ideea că avem o strategie sau nu, dar în prezența multor uh, deputați și a societății civile, a 200 de persoane, eu am întrebat, ați dori să existe ceva în această comunicare ce nu se regăsește? Răspunsul a fost nu, avem acțiunile care ne trebuie. Le avem la dispoziție, dar trebuie să le punem în aplicare. Aveți dreptate. Când ne întrebați când le veți pune în aplicare, mă bucur foarte mult să vă pot spune că până la finalul 2018, aproape, nu vreau să spun 100%, fiindcă nu pot să fiu sigură 100%, dar cred că aproape toate acțiunile vor fi fost lansate. Ce vrem să facem noi până la sfârșitul lui 2018 și asta a insistat uh, comisarul Avramopoulos este să avem un raport privind cartografierea traficului de ființe umane și în care, vom, în care vom arăta care este situația în Uniunea Europeană și acolo vom avea un capitol în care vom vorbi despre fiecare acțiune, cum a fost lansată și cum progresează. Tocmai fiindcă dorim să dăm socoteală Parlamentului. În ceea ce privește anchetele financiare, Uh, urma banilor. Asta este foarte important și asta spune și Comisia. Trebuie să găsim, să dăm de urma banilor, nu numai uh, în ceea ce privește pe traficanți, dar și sectoarele uh, care își desfășoară afacerile în mod legal. Eu întreb întotdeauna, cine, cine conduce autobuzul? avem 9000 de tinere din Nigeria. Doar în 2016, unele sunt, sunt la Bruxelles, în alte orașe europene. Cum au ajuns aici? Au zburat? Iar uh, aceste, auto, aceste autobuze, cine, le, cine, le, cine, cine conduce aceste autobuze? Cine sunt acești șoferi? Nu au carne de conducere? Uh, sunt entități, juridice, sunt entități juridice? Apoi, când vorbim despre acest lanț, unde se oprește lanțul? Oriunde oprim acest lanț, e bine. Din momentul în care avem pe exploatatori în țara de origine, aici, să zicem, statul Edo, să zicem, cineva exploatează, le exploatează pe aceste uh, Uh, fete acolo. Pentru că sunt vulnerabile, le exploatează. Bun, apoi altcineva le duce în Libia. Fetele astea nu pleacă din țară doar pentru că sunt sărace. Și dacă fac asta, dacă pleacă pentru că sunt sărace, mă folosesc de cazul ăsta, fiindcă suntem, vorbim despre asta aici. Ar putea fi orice alt caz. Dar mă rog, sunt forțate, știu că vor fi traficate, sunt deja traficate din țara de origine până la destinație. Apoi, cineva le duce la, în Libia, le pune într-o barcă. Cineva le exploatează în Italia. 9000 de fete. Unde dorm fetele astea? Poate aveți, uh, poate uh, aveți, să zicem, un apartament undeva și îl închiriați. Și închiriați uh, unor, să zicem, 10 fete din Niger. Nu întrebați cine sunt fetele astea. Deci cineva face bani ilegal pentru a pune capăt acestui, acestui fenomen. Deci liderul religios din satul Edo. Trebuie să-i oprim pe șoferul, pe, pe cel care exploatează în Italia, pe cel care uh, pe cel de pe barcă, pe cel uh, de pe străzile din Roma care întreabă cât costă, apoi pe tipul care duce fetele astea la Bruxelles, pe cei care găzduiesc fetele la Bruxelles. Oriunde întrerupem lanțul, e bine. Și oriunde întrerupem fluxul de bani și oriunde reușim să punem întrebarea de ce considerăm că e de la sine înțeles și cu tot respectul pentru ce ați spus dumneavoastră, sunt de acord cu tot ce ați spus, dar de ce considerăm că doar pentru că toate astea se întâmplă, considerăm că e de la sine înțeles că, uh, că sunt exploatate aceste persoane? Și doar, uh, sau facem noi asta, exploatăm pentru că putem să exploatăm, dacă vedem pe cineva pe stradă care, zi, și care e gata să muncească pe gratis, îl luăm acasă să ne, cureț, să ne facă curat în casă. Deci, uh, Sper că nu. Ehm, apoi, sfera de punere în aplicare, Europol, la Haga, au, eh, au făcut din, investiga- din anchetele financiare o prioritate. Acum, statele membre sunt din ce în ce mai implicate. Avem uh, uh, rețeaua Alefa, uh, pe care o cofinanțăm noi, Comisia Europeană, și implicarea este din ce în ce mai mare. Doamna Michcher, care este consilierul special al președintelui Juncker privind uh, despăgubirea victimelor uh, crimelor, pune accent pe despăgubirea victimelor uh, traficului de ființe umane și colaborăm strâns în acest sens. Apoi colaborăm și cu, și cu sectorul privat. Bine, la, la nivel european nu putem să legiferăm în acest sens. Suntem uh, suntem restrânși și uh, afacerile, aceste companii sunt registrate în statele membre, nu în Uniunea Europeană. Deci statele membre trebuie să țintească bine, nu numai prin legea, prin existența legii, ci prin aplicarea acestea. Avem orientări pentru identificare. Orientări foarte clare. Cine îmi spune mie că avem nevoie de noi uh, orientări pentru identificarea victimelor, nu are dreptate. Avem foarte multe orientări. Și dacă, sincer să fiu, dacă uh, dacă vezi pe stradă o, o puștoaică de, din Nigeria uh, de 14 ani la miezul nopții, nu avem nevoie de orientări. De ce avem nevoie? Să, uh, să schimbăm, să o punem capăt culturii impunității. Legile contează, bineînțeles, nu, Comisia Europeană nu are competențe ceea ce de prostituție, dar nu e vorba despre asta, e vorba despre toate formele de exploatare, este vorba despre despre traficarea de persoane, de cercetoria forțată, munca forțată. Toate acestea merg mână în mână. Când avem o lege care spune că uh, nu ai voie să te implici în așa ceva. Legea are efect normativ. Deci chiar dacă există informațiile și uh, faptul că există această lege este foarte important. Cum să avem o lege care interzice fumatul în locul publice și care reduce fumatul, pentru că nu ai voie să faci asta, dar când vine vorba de a cumpăra ființe omenești, putem să facem în continuare. Jumătate de statele membre nu îi incriminează pe cei care folosesc um, serviciile victimei în, în plină cunoștință de, ca, de cauză. Știți ce facem? Noi, noi eh, ducem mai departe această cultură a impunității. Fiindcă Eh, este o, e vorba de criminalitate cu mare profit și cu risc scăzut. Atunci de ce să nu facem? De ce să nu facem și noi asta? Iar întrebarea mea pentru dumneavoastră. 9000 de fete folosesc exemplul ăsta, fiindcă sunt aici cu colega mea, stau lângă colega mea și e vorba de dimensiunea externă. Ar putea să eh, fie vorba de sute de mii de victime potențiale în Europa, cetățeni europeni. Dar bun, fetele astea, 9000 de fete, să mă întoarcem la profit. 5 eh, utilizatori deci, agresor zilnic. Înmulțiți cu 9000, uh, cu 350. Și vă rog, să nu ne gândim la clienți și așa mai departe. E vorba de Comisia Europeană și Comisia de Spune, Spuneți-mi, dați un exemplu de o persoană care a ajuns în, în instanță pentru că a agresat uh, una dintre aceste fete. Am și eu o fată de 12 ani. Știu cum arată o, o, o fată la vârsta asta. Dați-mi un exemplu. Nu există. Aici trebuie să rezolvăm ceva. Dar nu înseamnă că trebuie să renunțăm la toate acestea, fiindcă avem și clienți, avem și traficanți și așa mai departe. Dar victimele vin de undeva și sunt exploatate pe tot parcursul, din momentul în care pleacă de acasă până, până când sunt violate pe străzi. Fiindcă se întâmplă și asta, da. Această cultură a imunității a impunității, această acceptare a faptului că uh, vulnerabilitatea duce neapărat la exploatare, trebuie să se, o, să se fie uh, eliminată. Avem echipe de anchetare acum, și asta răspund la întrebarea privind bunele practici. Avem exemple foarte bune de echipe de anchetare uh, comune din diverse țări, încercăm să încurajăm colaborarea între țara de origine și de destinație. Nu vreau să arăt cu degetul statele, anumite state membre, dar uh, nu vreau să numesc anumite state membre, dar ne îndreptăm în această direcție. Mulțumesc. 5 minute, 5 minute per lei. 5 minute pentru dumneavoastră, vă rog. Few, just a few words to say that um... Aș dori să vorbesc despre persoanele care se întorc. Acest lucru se petrece de obicei în anumite cazuri specifice. Femeile când și dacă doresc să se întoarcă, noi le încurajăm și le sprijinim să se întoarcă într-o manieră sigură. Nu este ceva ce le impunem. Situațiile sunt diferite. Sunt și femei care doresc să se stabilească în Europa și noi le putem sprijini și aici, dar sunt într-adevăr multe femei care doresc să se întoarcă, dar se tem pentru că nu știu în ce condiții se vor întoarce. Și aș dori să spun câteva lucruri Legat de întrebarea domnului președinte, schimbările din situația politică din Europa. Eu cred că pragmatismul și voința politică vor trebui să fie motoarele tuturor acestor schimbări. Chiar dacă vezi lucrurile diferit, dacă nu le abordezi într-o manieră pragmatică, atunci uh, se va ajunge în și mai multe situații groaznice. Trebuie să găsim răspunsuri adecvate. E vorba de pragmatism și de voință politică. Vă mulțumesc. Bine. Grație, grație. Bine, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult invitatelor noastre pentru această discuție atât de importantă și care a fost atât de utilă și care ne va fi de mult folos pe viitor. Mulțumesc și o zi bună în continuare!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 Bine. Inițiamo cu. Bine. Trecem la cel de-al doilea grup de discuții de astăzi. E vorba de un schimb de opinii cu Scambio di opinioni con eh, Godwin. Schimb de opinii cu Godwin Obaseki, guvernator executiv al statului Edo din Nigeria și profesoara Inca Omorogbe, președinta grupului de intervenție al statului Edo, care luptă împotriva traficului de ființe umane în eh, ce privește migrația eh, din Nigeria. Nigerienii reprezintă unul din grupurile cele mai numeroase printre aceia care migrează din Africa înspre Europa, iar statul Edo este punctul de origine a principalelor fluxuri de nigerieni care vin în Europa și care cad victime traficului de ființe umane. De îndată vom auzi și de ce se întâmplă acest lucru. Am plăcerea deosebită să urez bun venit oaspeților noștri, acei membri care au luat parte la misiunea recentă a subcomisiei Dura în Nigeria au avut deja ocazia să îl cunoască pe domnul Obaseki și au fost impresionați de eforturile pe care le face pentru a oferi poporului din statul Edo speranță și pentru a le îmbunătăți Uh, situația, astfel încât aceștia să nu mai fie nevoiți să migreze. Membrii Parlamentului European uh, au putut vedea și care este activitatea desfășurată de grupul de intervenție din statul Edo împotriva traficului de ființe umane coordonat de profesoara Inca Omorogbe. Dumnea ei nu ocupă doar rolul de președinte al grupului de intervenție, ci este și procurorul, procurorul general și comisar pentru justiție în statul Edo. Cred că putem începe de îndată, dau cuvântul excelenței sale, Godwin Obasechi, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. cer scuze că vin din Nigeria, unde ne place foarte mult protocolul și nu știu exact cum trebuie să mă adresez dumneavoastră. Cu toate acestea, aș dori să mulțumesc subcomisiei pentru drepturile omului pentru oportunitatea pe care ne-a acordat-o să venim aici să discutăm despre aceste chestiuni și să vă explicăm ce face guvernul statului Edo ca să combată problema migrației nereglementate și a traficului de ființe umane. După cum s-a spus deja, din statul Edo vin aproximativ 60% din persoanele traficate din Nigeria. Dacă ținem seama și de contextul mai larg de pe întregul continent, atunci putem înțelege mai bine cu ce crize ne confruntăm. După cum știți, statul Edo este unul dintre cele 36 de state din Nigeria avem aproximativ 4,5 milioane de locuitori. Mm, statul se regăsește în centrul țării. Avem o istorie bogată și mândră. Aici s-a regăsit capitala fostului imperiu Benin. Foarte rapid aș dori să încerc să mă bazez pe slide-urile pe care le avem aici ca să creez un context pentru conversația noastră. Înainte să vă explicăm mai în detaliu ce facem, haideți să vedem cum s-au schimbat uh, tendințele în această criză. Anul trecut am înființat un grup de lucru la nivel subnațional. Cu toate că guvernul federal nigerian are deja un um, organism uh, federal pentru a combate traficul de ființe umane și noi, în statul Edo, am hotărât să facem ceva asemănător. Problema traficului de ființe umane este foarte importantă pentru noi, de aceea am creat propriul nostru grup de lucru condus de Procurorul General și Ministrul Ministrul Justiției din statul nostru, care se află alături de mine, doamna Omorogbe. Ce a făcut grupul nostru de lucru? El a fost foarte proactiv Imediat după ce am înființat acest grup de lucru, a început Uniunea Europeană, alături de Organizația Internațională a Migrației, să repatrieze victimele traficului de ființe umane. Am primit 3703 de persoane care au fost uh, aduse înapoi în Nigeria, în principal din Libia ne am folosit informațiile pe care le-am cules de la aceste persoane mm, rântoarse ca să creăm un eșantion, ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă. Le-am dat uh, chestionare, am încercat să aflăm informații despre cum au călătorit, ca să începem să documentăm fenomenul, să înțelegem care este situația. Am constatat că acum sunt traficat, mai mulți bărbați. Din cele 3703 de persoane, 2693 erau bărbați. 898 erau femei și uh, 102 erau copii. Când am trecut și la partea medicală a chestionarului, după cum vedeți, acestea sunt cifrele. 8 aveau uh, anumite tulburări psihiatrice, 5 aveau uh, dizabilități fizice. Mai trebuie să înțelegem un lucru. Chiar dacă din statul Edo vin foarte mulți oameni implicați în criză, statul Edo, la ora actuală, devine și un stat de tranzit pentru cei care încearcă să migreze intern în Nigeria. Care sunt modelele de migrație? Care sunt tendințele? Din uh, cei 3.700 de oameni pe care i-am uh, intervievat, 3258, uh, îmi cer scuze, 80% din acești 3258 au plecat din propria lor inițiativă din țară. Doar 18% au fost recrutați de către sponsori. cum stau lucrurile cu migrația. Majoritatea migranților sunt bărbați independenți. Care este distribuția pe vârste? Cea mai mare parte a acestor oameni au între 18 și 30 de ani. Sunt foarte puțini oameni în vârstă și foarte puțini uh, minori, din datele pe care le avem noi. Care sunt uh, care este profilul educațional al acestor oameni? Unii au uh, absolvit o facultate, însă majoritatea au doar diploma obișnuită, cum mi se spune în Edo, adică fie au mers la, la școală, șase ani de învățământ primar, șase ani de învățământ secundar și încă 2-3 ani de învățământ profesional sau vocațional. Majoritatea oamenilor, aproximativ 80% uh, nu au mai mers uh, la niciun fel de uh, învățământ superior după clasa 12. Și sunt și vreo 500 de oameni care abia au terminat școala primară. Peste 50% din oameni sunt educați au primit un fel de învățământ, un fel sau altul de învățământ. Când îi întrebăm care sunt cauzele, de ce au hotărât să migreze, ce răspunsuri am primit? În principal a fost presiunea din partea egalelor. Prietenii le-au spus că e bine, au ajuns aici uh, prin prieteni, în principal bărbații au spus aceste lucruri. 2472 de oameni au spus că un prieten i-a convins. Pentru bărbați, în principal, e vorba de această presiune din partea egalilor. În ceea ce privește femeile, aproximativ 50% erau căsătorite. Aveau familia acasă înainte să plece. Înainte să plece. Îmi cer scuze, bărbații erau căsătoriți, însă, pe de altă parte, femeile, într-un procentaj mult mai mic, erau căsătorite. În ceea ce privește anii, criza a avut loc în principal în 2017. Datele ne arată că doar 4 dintre acești 3000 uh, de oameni au călătorit între 2000 și 2005. Numărul uh, lor a crescut ușor în următorii 5 ani, dar în 2016 am constatat o creștere în magnitudine foarte mare a numărului de migranți, iar în 2017, anul trecut, după ce a fost creat grupul nostru de lucru, s-a ajuns într-un punct de criză. Când i-am întrebat de ce călătoresc, mai mult de 50% au spus că e din cauza presiunilor economice. Următorul motiv a fost presiunea din partea familiei, dar sub uh, uh, circumstanțele economice se află presiunea aceasta. Care sunt rutele pentru migrație? În principal, Vin uh, agenți în orașe ca să recruteze oamenii, convin că le vor da locuri de muncă în Europa. Îi pun să plătească până la 1000 de euro uneori, de la 500 la 1000 de euro. Și apoi, călătoria durează între 20 și 40 de zile. Din Benin City ajung în alt oraș Mitcano, de acolo intră în vehiculele lor și începe călătoria. Le-am întrebat cum a fost pe drum și aproximativ 150 de oameni ne-au spus uh, colegilor de drum că au murit din cauza foametei, de, uh, lipsei de apă, violenței sau uh, bolilor. I-am întrebat unde merg. Aici, uh, țara de destinație varia în funcție de agentul lor. Mulți dintre bărbați și mulți dintre femei spuneau că se duc în Italia. Pentru bărbați, cea de-a doua destinație era Germania, urmată de Franța, Spania și Austria, iar pentru femei, Italia, Franța, Germania, Spania și Austria. I-am întrebat care erau circumstanțele lor înainte să călătorească, ce făceau înainte să plece. 90% din uh, persoanele rântoarse aveau uh, uh, competențe viabile din punct de vedere economic înainte să migreze. Mulți dintre bărbați erau implicați în industria siderurgică, în industria în, în sudat, erau sudori, lucrau în construcție sau în designul de modă, dar totuși erau foarte săraci. Am încercat să mai vedem și din care zone din statul Edo provin toți acești oameni. Din, cazul, din cauza nivelului de urbanizare din statul nostru, mulți uh, oameni vin din uh, capitală, dar oamenii nu sunt uh, deloc din capitală. Mulți dintre ei provin din diverse sate din statul Edo. Oamenii în primul rând, pleacă din satele lor, care se află în principal la o oră distanță de capitală, și se mută mai întâi la marginea orașului Benin și după aceea de acolo sunt recrutați ca să plece în Europa. Există două departamente care ocupă aproximativ un sfert din statul nostru. În aceste două departamente nu există nici măcar un bancomat sau o bancă. Deci circumstanțele economice din acele zone sunt foarte grave. Am vrut să vedem și din care orașe și din care zone provin toți acești imigranți și avem această analiză aici pe acest slide. Știm de unde vin prin, în mare parte femeile și de unde vin în mare parte bărbații. În această analiză ce am încercat să fac? Am încercat să arăt că problematica aceasta este în continuă schimbare, este foarte îngrijorătoare să ajungi la un punct de criză. Dacă analizăm demografia Nigeriei, foarte mulți dintre tineri consideră că migrația este singura cale de a scăpa. Dacă tendința aceasta nu este contracarată și rapid, criza actuală va părea una foarte mică față de criza potențială din viitor. Și care a fost răspunsul nostru? Am încercat să abordăm problema din patru perspective. În primul rând, pentru cei care au migrat în mod neregulamentar, cei care au fost uh, prinși sau uh, victima unor uh, contrabandiști, a trebuit să vedem cum să le gestionăm procesul de reîntoarcere. Ca guvern am acceptat faptul că există o problemă, deci acceptarea a fost primul pas. Când am fost uh, în campanie ca să devin guvernator, nu era o temă de actualitate, nu puteai discuta despre aceste lucruri în cercurile politice, uh, dar la ora actuală în guvern se recunoaște faptul că migrația este o problemă, este problema noastră, nu este bine pentru tinerii noștri, este împotriva umanităților și um, de aceea trebuie să rezolvăm problema. Nu trebuie să pierdem din vedere nici faptul că unii dintre acești tineri sunt prinși, cu sau fără bună știință, au ajuns să fie traficați și acum au fost reîntorși în Nigeria. Trebuie să îi primim înapoi, trebuie să fim primitori, bineînțeles, trebuie să avem un sistem de gestionare a procesului de returnare, să ne asigurăm că ei sunt bine primiți la aeroport, că sunt că au anumite alocații în momentul în care se întorc, că sunt um, sănătoși. Trebuie să ne asigurăm că există un proces de reintegrare. Pentru primele 90 de zile încercăm să le oferim o alocație, să le oferim o formare pentru a-și găsi, găsi un loc de muncă ca să se poată reintegra în societate. Al doilea principiu, care ar fi ce facem noi ca guvern ca să contracarăm migrația neregulamentară și traficul tinerilor. După cum ați văzut, principalul, principala cauză este lipsa de oportunități economice și lipsa de competențe. La nivelul guvernului ne-am hotărât să creăm noi programe pentru a-i forma pe acești tineri, să le oferim competențe. După cum spuneam, cei între 18 și 30 de ani sunt cei mai vizați. Sistemul educațional prin care au trecut acești tineri, din nefericire, avea mari probleme. Ei au fost educați în principal de către învățători și profesori care nu erau bine pregătiți. Rata șomajului în, această, în acest grup de vârstă este foarte mare, din nefericire. De aceea noi încercăm să le oferim noi competențe, să îi găsim pe cei care au anumite capacități antreprenoriale ca să încurajăm să obțină microcredite ca să creeze propriile întreprinderi și afaceri. Deci, pe termen scurt, încercăm să le oferim competențe noi acestor tineri. Acestor tineri. Pe termen lung, încercăm să investim într-un sistem educațional uh, mai bun, în care să se folosească mai multe tehnologie ca să ne asigurăm că se îmbunătățește curriculum și școlile primare trebuie să fie fundația pe care se va baza educația ulterioară. Al treilea element îl reprezintă grupul de lucru despre care vă vorbeam. Traficul de ființe umane este abordat și la nivel federal în Nigeria, dar noi, în statul Edo, din cauza că este o mare provocare pentru noi, am hotărât să avem o colaborare mult mai uh, aprofundată în ultimele 9 luni, grupul de lucru a reușit să înființeze un program, după cum vă spuneam, pentru a contracara această problemă. Elementul principal din acest program este legea pe care am semnat-o pe 23 mai. Legea împotriva traficului din statul nostru. Există sancțiuni mult mai mari decât în legea federală. Astfel, guvernul statului Edo poate să ancheteze, să judece și să îi um, trimită în urmărire penală pe toți acești uh, răufăcători. În acest context, lucrăm cu anumite agenții ca să ne consolidăm sistemul judiciar, ca să îi pregătim pe procurori, ca să ne asigurăm că într-adevăr putem uh, avea un sistem judiciar care funcționează și îi trimite în închisoare pe cei vinovați. Nu în ultimul rând, există o legătură foarte strânsă între starea de dezvoltare a comunităților uh, de origine ale migranților și migrația ilegală. La nivelul guvernului statului Edo, investim mai mulți bani și acordăm mai multă atenție agendei de dezvoltare pentru zonele care sunt cele mai predispuse migrației. Investim mai mult în educație în acele zone, în sănătate, investim mai mult în infrastructură, în uh, infrastructura de apă, încercăm să ne asigurăm că tinerii din zonele respective au un loc de muncă, am avut o abordare ușor diferită față de cea din trecut. Eu personal am mers în aceste departamente, le-am împărțit în anumite comunități la un nivel sub uh, cel de departament și i-am încurajat pe liderii comunităților acestora să își prioritizeze nevoile de dezvoltare, să colaboreze deci aici folosesc membrii din echipa mea pentru infrastructură, pentru educație, etc., ca să înțelegem mai bine nevoile specifice ale zonelor rurale vizate, ca să le prioritizăm nevoile și ne asigurăm că liderii comunităților sunt și ei implicați în monitorizarea executării proiectelor de pe teritoriile lor încercăm să avem abordare pentru un termen cât mai lung, să ne asigurăm că lumea nu dorește să plece de acasă dacă acasă este bine. Astfel, probabil că oamenii vor putea să nu mai plece din uh, zonele de unde se află. The level of, um, irregular migration. Un uh, alt uh, element este că Trebuie să deschidem căi de migrație legală. Fiindcă acești oameni vin în orașe și promit locuri de muncă. Și copiii ăștia plătesc aceste sume mari de bani sperând că vor obține loc de muncă în străinătate. Dacă noi am avea acorduri bilaterale prin care am spune, putem să trimitem, uh, nu știu, o mie de sudori în Europa, atunci, decât să treacă acești tineri prin uh, aceste, acești agenți în condiții particulare, eu aș putea să um, le gestionez plecarea, să le ofer vize. Deci deschiderea acestor căi de migrație legală a, va fi uh, un domeniu foarte important pe care îl putem folosi pentru a controla incidența migrației ilegale. O să mă opresc aici și sunt gata să vă răspund la întrebări dacă există. Mulțumesc! Eh, ora diamo la parola. Mulțumesc! Acum eh, dăm cuvântul doamnei profesoare Omorogbe. Vă rog! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. O să vorbesc câteva minute despre activitățile grupului consultativ uh, înființat de guvernator pe 15 august 2017. Și deci, curând vom împlini un an. Acest grup uh, se ocupă în mod activ uh, de combaterea acestei probleme și a pornit de la intenția guvernatorului de a, a combate fenomenul combaterii traficului de ființe umane și um, trebuie spus că acest grup are patru module de activitate, anchetarea și urmărirea în justiție, sensibilizarea, cercetarea și reabilitarea, fiindcă fiecare persoană care se întoarce are dreptul să vină la noi iar noi încercăm să-i uh, primim. Ei, noi așteptăm la aeroport, suntem primii, primele persoane care se întâlnesc, aceste persoane repatriate sau care au rămas izolate în uh, Libia. Adunăm foarte multe informații, avem uh, deci un uh, element de cercetare foarte important. Primim foarte multe informații de aceste persoane cu care discutăm pe larg. Avem uh, și legislație, avem legislația statului, legislația națională și ca procuror general am uh, competențe de a urmări în justiție pe oricine și de a obține sentințe. Suntem acum în această etapă, fiindcă ne-am concentrat mai mult pe primire și reabilitare și pe, primirea, și pe obținerea de informații. Există și stipende pe trei luni, oferim uh, asistență medicală, um, adăpost și un pachet de formare. Avem și un uh, program uh, de, de informare, de a drepturilor. Noi mergem pe teren și uh, și uh, declarațiile lui Oba of Benin care a um, care a, a, a făcut și un uh, și declarații împotriva traficului și acest blestem dacă crezi în uh, dacă ai o credință atunci uh, asta are o mare greutate fiindcă multe persoane erau legate de aceste jurăminte. Aveți uh, datele pe care vi le-a dat excelența sa și noi uh, încercăm să ne dăm seama ce se întâmplă cu diverse persoane, toate aceste cazuri de toate aceste cazuri ne ocupăm noi, am transferat unul la Agenția Federală, nu trebuia, nu eram obligați, dar am făcut-o atunci când eram la început. Cred că peste câteva luni uh, vom avea mai multe rezultate. Am uh, urmărit deja, urmărit deja la justiție mai multe cazuri și anchete sunt în derulare. Avem o anchetă de o echipă de anchetă care se ocupă numai de asta. Sunt um, e vorba de ofițeri de poliție. Colaborăm foarte strâns și cu cei de la imigrație. Grupul consultat, grupul acesta colaborează cu agențiile federale de securitate și nu numai. Doctora Aratise și doctorul May care face parte din delegația noastră, sunt membru al acestui grup uh, special și sunt membri ai poliției și nu numai, și, agen- și ai Agenția împotriva traficului de persoane, deci colaborăm foarte strâns și uh, ne bazăm pe incluziune, ceea ce ne-a ajutat foarte mult și la nivel național există o colaborare strânsă. Ministerul de Interne a instituit o comisie unde sunt, vicepre- unde sunt uh, copreședinte și care dorește să asigure coordonare în acest domeniu la nivel național între diversele entități existente. Deci, avem mai multe programe de sensibilizare care sunt în derulare. Țintim acele locuri care sunt uh, cele mai, care au nevoie cel mai mult de asta, despre care v-a vorbit și uh, excelența sa. Aceste programe sunt cuprinzătoare, persoanele sunt primite la aeroport, le aducem înapoi la Benin, avem uh, autobuze, le ducem la Benin, stau cu noi câteva zile, uh, primesc îngrijiri medicale, consiliere psihologică și apoi se pot întoarce acasă. Cei care nu au unde să se întoarcă rămân cu noi am a, unele femei care s-au întors însărcinate și nu puteau să se întoarcă acasă, au stat cu noi până la șase luni. Noi le oferim adăpost, deci este un program foarte cuprinzător și întotdeauna păstrează contactul cu noi și noi la fel. Avem numerele lor de telefon și ne sună când au nevoie de noi. Ne dăm seama că avem nevoie de un uh, adăpost cum trebuie, modern pentru fetele noastre. Deocamdată folosim adăpostul unui uh, unei, unei um, asociații de caritate catolice nu este perfect, dar, mă rog, facem eforturi. Este... Trebuie să se țină cont de faptul că toate acestea au fost finanțate 100%. Mă rog, mai bine ar trebui să spun 99,9%, fiindcă ce am primit noi până acum a fost, uh, au fost niște formări asistate de la entitățile naționale, cum ar fi uh, președin, uh, soția vicepreședintelui și uh, de la ActionAid, bineînțeles acestea sporesc, și așteptăm să primim mai multă finanțare pe măsură ce crește cooperarea cu Uniunea Europeană. Acest, acest domeniu este mm, acest subiect este foarte serios, bineînțeles. Înainte de aceste indemnizații, stipende, avem, un, uh, avem niște verificări și ce am constatat? Am constatat că multe persoane nu s-au prezentat la verificări, 40%. Iar întrebarea pe care ne-o punem este de ce n-au venit, unde sunt, ce fac. Dar cred că peste câteva săptămâni vom afla, fiindcă îi vom suna pe toți cei care n-au venit să le punem câteva întrebări. Poate unii au murit între timp, poate alții suferă de pe urma traumelor pe care le-au suferit, iată de ce nu vin sau nu se nu circulă sau nu răspundă. Și sperăm că unii n-au încercat să se întoarcă, că n-au încercat să se întoarcă, fiindcă poate unii au încercat, dar încercăm să rezolvăm asta, dar în câteva, în câteva după, cât, după câteva săptămâni vom uh, vorbi cu și despre acest 40% care n-au venit la verificări. Trebuie să știm ce se întâmplă. Ne dăm seama că mai e cale lungă de bătut, fiindcă 16 fete au venit la noi de la un alt adăpost din cadrul programului nostru și din aceste 16 patru au ajuns din nou în mâna traficanților. Asta nu este o statistică fericită. De ce s-a întâmplat asta? Cum a putut să se întâmple? Fiindcă era vorba de fete, era deja în adăposturi. Acestea sunt întrebările pentru noi. Trebuie să ajungem la cauzele de bază și la motivele pentru care aceste persoane se întorc în condițiile, în astfel de condiții groaznice. Pentru e important să cunoaștem aceste răspunsuri. Și apoi, Vrem să știm și ce fac uh, beneficiarii. Urmărim deci aceste persoane, de ce programele noastre și programele de formare, de învățare continuă pe care le-am oferit uh, sub, sub egida diversilor uh, piloni despre care a vorbit domnul guvernator sunt extrem de importante, fiindcă la ora actuală foarte mulți nu fac nimic. Unii sunt în programe de formare, dar nu, nu suficienți. Jumătate, să zicem, jumătate sunt în programe de formare, dar jumătate, nu, jumătate fapt, de fapt, jumătate spun că nu fac nimic. 48, 47%, 48% au spus că s-au întors la ce făceau înainte și avem uh, numai 5% care acum uh, sunt în uh, formări. Deci avem și unele persoane care au făcut formări, dar nu au putut să se întoarcă la ce făceau înainte. Deci aceste programe de demarare sunt importante. Și act- activitatea este una foarte personală, fiindcă interacționăm uh, cu aceste persoane și, și ne amintim că această activitate înseamnă că încercăm să rezolvăm problema fiecarei persoane individual și sperăm că până în 2022, acesta este calendarul nostru, vom reuși să obținem ce spunem acum, dar credem că și în 2 ani vom face un progres semnificativ și credem într-adevăr că vom reuși să ne atingem obiectivul de reducere cu 50% pe termen scurt și să și să, re, și să inversăm această tendință pentru ca EDO să nu mai fie asociat automat cu traficul de ființe umane și cu migrația ilegală și cu sprijinul dumneavoastră suntem convinși că acest lucru va deveni o realitate și mai curând. O să mă opresc aici acum. Vă mulțumesc. Grație. Mulțumesc. Să vedem dacă colegii au întrebări. Doamna Sargentini, nu mă așteptam ca eu să iau cuvântul înainte de toți. Uh, Vă mulțumesc, domnule guvernator, că ați venit. Eu m-am numărat printre cei care au participat în delegația care v-a vizitat în octombrie. Cred că pot spune numele tuturor că vă mulțumim pentru ospitalitatea de care s-a dovadă atunci. A fost o vizită foarte interesantă. Ne-ați prezentat date statistice referitor la uh, persoanele returnate, mai ales din Libia. Am cunoscut o parte din persoanele respective cu ocazia delegației. Poveștile lor erau cutremurătoare. tremurătoare și deși trecuseră prin tortură în Libia, o parte din aceste persoane doreau în continuare să plece din nou. Aș vrea să înțeleg când am fost atunci acolo, ni s-a spus că tinerii bărbați plătesc pentru propriul transport, în timp ce femeile tinere călătoresc adesea gratis, după care trebuie să plătească odată ajunse adesea prin prostituție. Dacă oamenii pornesc pe, în această călătorie voluntar, mai mult sau mai puțin, cum putem atunci să îi urmărim în justiție pe vinovații de trafic? Aș vrea să știu cum se argumentează cazul, pentru că în cele din urmă e o formă de trafic, mai ales ce au de suferit oamenii când ajung în Libia. Însă dacă au pornit în această călătorie din propria voință, voluntar, folosesc acest cuvânt cu prudență, înțeleg că există totuși uh, un factor care împinge pe oameni să plece. Deci cum îi urmăriți în instanță și aș vrea să știu câți traficanți ați reușit să aduceți în fața justiției și dacă credeți că există un ecou în societate, dacă oamenii înțeleg că a porni în această călătorie informală în nord e un lucru pe care ar trebui să-l evite, pentru că statisticile se referă la uh, persoanele care revin, însă există în continuare oameni care pleacă. Și aș vrea să scot în evidență ce spuneați la final, că e nevoie să existe o cale legală pentru a uh, ajunge în Europa pentru cei care lucrează în mod legal, dar noi vorbim aici despre trafic și aș vrea să știu cum este urmărit în instanță și cum uh, se articulează în uh, societatea noastră acest proces. Mulțumesc, Iosef! Mulțumesc foarte mult! Și eu am uh, luat parte la acea misiune și a fost foarte interesant să vedem cum se identifică problemele și cum se încearcă găsirea de soluții. Nu e deloc ușor. Au existat atât de multe cazuri problematice și vreau să știu dacă ne puteți uh, da și exemple de povești de succes. A doua întrebare. Am cunoscut uh, persoane care, când uh, s-au întors, erau fusese șocate de experiența lor în drum spre Libia. Aveți date referitor la ce s-a întâmplat în drum spre Libia. Am povestit cu o femeie și mi-a spus că uh, ele porniseră inițial uh, într-un grup de trei și ea fusese singura care ajunsese în Libia din cele trei. Există informații referitor la ce se întâmplă cu adevărat acolo și ce putem face pe drum. Mulțumesc, domnule Austrevicius. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez disponibilitatea invitațiilor noștri de a veni și de a discuta și coopera, dar sunt aici în mijloc, de a discuta și coopera referitor la aceste subiecte atât de importante care, într-adevăr, se află în centrul atenției opiniei publice europene și a acestei instituții în mod deosebit. Domnule guvernator, am o întrebare pentru dumneavoastră, o întrebare pe care probabil ar trebui să o adresez guvernului nigerian în general. Și anume, cum stau lucrurile cu vecinul dumneavoastră din nord, Nigerul, o țară de mari dimensiuni, iar cei care pleacă, părăsesc Nigeria, trebuie să treacă prin Niger înainte de a ajunge în Libia și de a ajunge în Europa. S-au înregistrat îmbunătățiri aici. Se încearcă abordarea oamenilor pe traseu pentru a-i împiedica să ajungă să sufere condițiile din Libia. În continuare, există un discurs public referitor la acest subiect care să coopteze probabil reprezentanți uh, locali uh, emblematici care sunt uh, recunoscuți de opinia publică pentru că de multe ori un discurs public po- poate da roade mai bune. Rețelele de socializare pot fi folosite de asemenea în acest sens. Există planuri, inițiative de care ne puteți vorbi. Mulțumesc! David Mulțumesc! Le mulțumesc ambilor uh, invitați pentru o prezentare care ne-a mișcat și recunosc, sunt de acord cu uh, cele spuse de invitații noștri, au descris cât se poate de fidel ce se întâmplă pe teren. Am doar o observație, a spus pe bună dreptate că o mare parte din migrație e motivată de presiunea de grup. Noi când am uh, mers în Gambia, oamenii ne-au spus că, deși o parte din săteni știau că cei care părăsiseră satele trăiau în condiții foarte proaste în, în Europa, ce se întâmpla, că oamenii când vorbeau, când îi sunau la telefon pentru a nu își răni rudele, le povesteau cât de minunată e viața în țara în care ajunseseră. Și mă întreb dacă ați putea folosi experiența celor care au, s-au reîntors, pentru că mulți dintre cei care revin cred că vor putea spune că nu a fost o experiență plăcută deloc. Și pentru a-i descuraja în acest fel uh, de a aborda calea migrației ilegale, da, înțeleg uh, factorii care îi uh, mână să vină, um, sărăcia și așa mai departe, dar cred că putem aborda, putem prezenta și factorii care să-i descurajeze. Ar putea să fie o mică contribuție pentru limitarea acestui fenomen. Mulțumesc, domnul Buchner. Două întrebări. În primul rând, vă mulțumesc pentru aceste informații atât de importante pentru mine. În primul rând, e posibil să comunicați uh, un număr de telefon sau uh, un punct de contact pe care îl pot contacta acești oameni din Europa acasă, firește, nu au niciun contact, nu aveți niciun contact cu acești oameni înainte ca ei să plece. Dar dacă poate rudele știu că există un punct de contact, un telefon înainte ca uh, oamenii să plece din țară, ar putea să fie o cale pentru o reîntoarcere sigură. A doua întrebare. Ne-ați uh, prezentat cât se poate de clar că mulți din aceia care vin în uh, Europa se află într-un loc de muncă, au un loc de muncă bine plătit, din care pot trăi. De ce se întâmplă asta? Există o categorie specială de profesii care e mai degrabă predispusă să vină în Europa? Sau, dați-mi voi să specific mai degrabă, mai, mai bine întrebarea, e, poate ar fi bine să se promoveze anumite profesii uh, și atunci, poate prin Comisia pentru Comerțul Extern și pentru Politica Externă, putem uh, încuraja așadar aceste ramuri profesionale pentru a limita în acest fel uh, migrația. Zeller. Da, mulțumesc uh, foarte mult, domnule guvernator Obasechi, vă mulțumesc că ați venit astăzi aici și eu am avut posibilitatea să vă cunosc când am vizitat orașul dumneavoastră Benin și am fost impresionat anul trecut când am văzut cât de mult ați făcut pentru statul Edo cu toate acestea după cum ne-ați comunicat, tocmai din statul dumneavoastră pleacă foarte mulți oameni din Nigeria și uh, mai ales cei bine pregătiți și cei înstăriți. Justificarea a venit uh, legată de situația, contextul de securitate din Nigeria. Acum, noi în Europa purtăm o dezbatere despre cum putem pune capăt migrației, însă e purtată la nivel de politică internă nu prea am uh, purtat un dialog, așa cum facem astăzi de acum, cu dumneavoastră, cu oamenii din acele țări din care vin oamenii în Europa. Ce propunere aveți pentru a transforma această interacțiune într-un dialog și nu mai degrabă într-un monolog în Europa despre cum putem opri migrația cu propuneri către țările terțe, dar care nici măcar nu sunt uh, integrate în dialog. Mă gândesc mai ales uh, ținând cont de dificultățile cu care se confruntă Nigeria înainte de alegeri. Guvernul ar fi mai degrabă un partener de dialog sau ar trebui mai degrabă să ne adresăm acelora care ocupă un post de răspundere la nivel local, precum dumneavoastră în statul Edo? Mulțumesc, aveți fiecare 10 minute pentru a răspunde. Mulțumesc foarte mult! Cred că prima întrebare s-a referit în principal. Eu voi vorbi despre urmărirea în instanță, cum se face uh, practic, cum se duce în fața justiției traficul când oamenii pleacă de bunăvoie. Te uiți la toate celelalte infracțiuni comise și acestea sunt cele anchetate, pentru că de multe ori uh, infracțiuni se comit uh, în afara frontierelor Nigeriei și ne concentrăm asupra acestui aspect. Iată de ce trebuie să intervenim încă de la bun început. Da, e o problemă într-adevăr pe care încercăm să o depășim. Cât de multe persoane au fost aduse în fața justiției, cred că um, avem la ora actuală 8 până la 10 cazuri pe rol, alte câteva sunt anchetate la ora actuală și alte dosare nu sunt încă gata. Vom avea mai multe informații pe măsură ce situația evoluează, însă, după cum spuneam, principalul nostru obiectiv deocamdată a fost să strângem cât se poate de multe informații și, și în același timp să facem ca oamenii să ne privească drept un refugiu pentru cei care revin în țară. Iată de ce nu am fost atât de agresiv până acum, dar oricum cu siguranță ne vom intensifica eforturile. Poveștile de succes. Chiar avem câteva povești de succes. De pildă, o persoană, după cum spuneam, care a, a avut o poveste de succes, a revenit la propria afacere, avea o afacere uh, de reparat uh, instalații de aer condiționat cu 20 de angajați. El a mers în Libia, în Libia a fost oprit, a fost uh, închis, a revenit după 10 ani în Nigeria și a reluat activitatea, a luat legătura cu noi și beneficiază de un sprijin solid din partea grupului nostru de intervenție pentru a-și relua activitatea profesională. Avem de asemenea și o uh, femeie care a revenit din Libia, o respect pentru că a, uh, s-a întors din Libia cu un copil, tatăl fiind libian a revenit așadar din Libia cu un copil mic, adorabil. Acum uh, beneficiază de cursuri de formare și în urmă cu câteva zile uh, mi-a trimis uh, câteva imagini pe WhatsApp despre toate rețetele pe care le-a pregătit, pe care le-a învățat la cursul ei și am spus, e minunat, când vom avea un eveniment, cu siguranță te vom chema să te ocupi de catering. Da, avem așadar povești cu oameni care au revenit și au revenit pe picioare și care um, au inițiative antreprenoriale. Și da, când vine vorba de cei care revin din Libia, da, ne povestesc cât se poate de explicit ce li s-a întâmplat. Cred că o parte din aceste mărturii sunt mult prea șocante pentru locul în care ne aflăm astăzi. Avem uh, o persoană care e chiar un ambasador al programului nostru, nu a mers la școală, dar uh, se descurcă excelent, comunică foarte bine, reușește să captiveze publicul și le povestește celorlalte femei despre ce i s-a întâmplat. Inform, cam, există așadar campanii de informație, în, de informare în curs, însă există un nivel considerabil de scepticism. După cum spunea și guvernatorul, avem uh, ambiții mărețe și uneori s-ar putea să fim mult prea încrezători în noi înșine. Am fost odată la o primărie unde o persoană care a trăit o, uh, o experiență groaznică a fost închis timp îndelungat după care, când povestea a, toată această experiență, reacția a fost, nu e o minciună, lumea va dori în continuare să plece. După care cineva, cred că a întrebat eh, referitor la discursul public care implică actor local și da, nu știu dacă ați auzit de Nollywood, e Hollywoodul din Nigeria și avem un producător de film care colaborează cu programul nostru și când mergem să discutăm cu oamenii, niciodată nu încercăm să le vorbim de sus, ci din potrivă încercăm să abordăm regii locali, personalitățile de la fața locului, uh, șefii locali la, în piețe și așa mai departe. Nu încercăm să le dăm lecții. E foarte greu să faci asta în Benin, da, te-ar asculta. Dar uh, la început uh, ar fi putut pur și simplu să ne alunge din um, o parte din, de la aceste evenimente. Da, există co- colaborare la nivel intern în statul Edo și întotdeauna am colaborat cu Palatul. Colaborăm de asemenea și la nivel federal, după cum s-a spus deja, În ce privește acel telefon de contact sau punct de contact, e, încercăm, e ce încercăm să facem. Um, face parte din uh, unul din pilonii programului nostru. Cred că excelența s-a vorbit deja de acest lucru. Avem un număr de telefon de contact și probabil ar trebui să promovăm și mai mult uh, adresa de e-mail, Twitter, Facebook. Suntem activi pe toate aceste platforme. Da, probabil ar trebui să le promovăm. Uh, mai mult. Cred că pentru mine a, cam aici ar trebui să mă opresc. Cred că a fost și o observație referitoare la securitate, da. Discutăm, colaborăm cu agen- diferitele agenții de securitate și știu că o parte de procurori și anchetatori au luat legătura cu aceste agenții. Știți că Nigeria nu are o poliție națională, iar pentru ca proiectul nostru să se bucure de succes ar trebui să colaborăm cu forța de poliție și pot să vă spun că am reușit să colaborăm 100% cu forța de poliție. Cred în programul nostru și ne sprijină. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, că aveți cuvântul. Um, Mulțumesc. Doamna președinte a grupului de lucru s-a concentrat pe majoritatea întrebărilor foarte specifice și pe chestiunile foarte specifice. Aș dori să mă refer acum despre partea de dialog Problema traficului trebuie analizată din mai multe perspective, din mai multe unghiuri. Nu e vorba doar de aplicarea legii, de a-i trimite pe oameni înapoi acasă. Datele pe care le deținem, ce ne arată? Marea majoritate a acestor date ne arată că provin de la oameni care nu au ajuns la destinația lor. Speranța lor inițială era să ajungă în Europa. Asta este ceea ce li se vânduse. Dar au ajuns în Libia, de unde au trebuit să se reîntoarcă. Are sens să credem că sunt oameni care vor dori să mai încerce odată, sunt oameni care încă au aceste aspirații. În momentul în care analizăm uh, setul de date pe care îl avem, este să preluăm uh, aceste elemente care ies în evidență. Este nevoie de un dialog Trebuie să analizăm care sunt cauzele. Trebuie să ne asigurăm că este stabilitate, că este creștere economică în zona noastră și dacă dorim să avem un dialog mai uh, extins, trebuie să ne gândim la dezvoltare și la asistență pentru dezvoltare. Dacă nu îmbunătățim circumstanțele acestor tineri din zonele lor, dacă nu le dăm speranțe în Nigeria, atunci ei nu vor avea speranță altundeva decât în Europa. Putem să le oferim aceste speranțe cu ajutorul tehnologiei, de exemplu, cu ajutorul educației adecvate, dacă au competențe căutate pe piața forței de muncă și dacă există dezvoltare economică pe plan intern. Noi, guvernul, trebuie să ne asigurăm că economia locală evoluează. Trebuie să ne asigurăm că putem investi așa cum trebuie în economia locală. După cum spuneam, dialogul trebuie să țină seama și de migrația regulamentară, legală. Setul de date ne arată că sunt oameni care au locuri de muncă, dar totuși vor să plece în Europa. Migrația este un fenomen uh, global. Oamenii își doresc o viață mai bună și dacă așa stau lucrurile, atunci de ce să nu creăm o, oportun- o oportunitate pentru cei care ar putea avea o oricare valoare de cealaltă parte a Mării Mediterane. Eu cred că dacă le putem uh, oferi noi competențe și mai bune tuturor acestor tineri care doresc să călătorească, atunci vor avea mult mai multe șanse pe piața muncii, muncii locale la salarii comparabile cu cele din Europa. Deci important este să creăm, uh, să profităm de pe urma acestei oportunități ca să creăm condiții mai bune. În ceea ce privește comunicarea, David s-a referit la presiune din partea egalilor și cum creăm uh, un discurs alternativ. E și uh, un element psihologic și social aici. Dacă e cool să mergi în străinătate, atunci toată lumea își va dori să o facă. Dacă e cool să ai un uh, loc de muncă acasă, atunci tinerii vor dori să rămână acasă. Important este să schimbe această mentalitate. Să încercăm să influențăm felul de gândire, dar e nevoie de anumite măsuri reale. Suntem însă optimiști. Indicatorii economici ce ne arată? În statul Edo avem obiectivul de a crește PIB-ul cu 7-8% în următorii 3 până la 5 ani. Și avem planurile. Deci avem nevoie de forță de muncă care la ora actuală migrează spre Europa. În tot acest dialog noi considerăm că dacă putem obține mai mult sprijin de la statele europene în domeniul de asistență pentru dezvoltare, atunci va fi mai bine. De exemplu, construim Colegiul Tehnic din Benin, care va fi gata în decembrie. În fiecare an, 5.000 de oameni trebuie să fie antrenați, în, să, fie, să fie, primească formare în acest colegiu, în diverse competențe, de la TIC, de la tehnologie, construcție, etc. Dar de unde voi obține profesorii pentru toate aceste competențe? Nu am profesori. Deci e mai mult decât uh, o simplă sumă de bani. Nu, trebuie să înțelegem că e nevoie de o mai, abordare mult mai colaborativă. Nu trebuie să ne închidem în frontierele noastre. Dacă nu abordăm cauzele fundamentale, atunci vom avea o problemă. Suntem 200 de milioane de oameni. Peste 20 de oameni vom fi a treia țară ca mărime din lume. Este o bombă cu ceas. Trebuie să avem o abordare cât mai realistă, să participăm la un dialog. Am să închei aici, vă mulțumesc. cred... Vă mulțumesc. Cred că a fost foarte util acest schimb de opinii. Sunt elemente pe care le putem utiliza și noi în munca noastră viitoare aici în Parlament. Vă mulțumesc încă o dată în, facem o mică pauză până la următorul grup de lucru. Numai puțin, cer scuze. Alături de noi se află și José Antonio Torres la casa, care este responsabil pentru Nigeria de la SAE, care dorește să ne spună și el câteva cuvinte, vă rog. Mulțumesc. Foarte pe scurt aș dori să spun uh, câteva lucruri, pentru că s a spus deja foarte multe. Aș dori să mulțumesc foarte mult Parlamentului European pentru posibilitatea aceasta de a participa la discuția pe tema statului Edo. Mulțumesc foarte mult reprezentanților statului Edo pentru felul în care ne-au prezentat chestiunea și pentru soluțiile pe care doresc să le abordeze. Mulțumesc mult! Mulțumesc pentru prezența tuturor! Bună giornata! O zi bună în continuare!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 Ok. Questo ultimo scambio di opinioni. Trecem la ultimul schimb de opinii de la subcomisia pentru drepturile omului. Aici este vorba despre legile cu privire la blasfemie. Acestea penalizează actele și uh, cuvintele care nu arată respectul lui Dumnezeu sau altor uh, lucruri sacre. Legislațiile a 71 de state prevăd uh, pedepse pentru blasfemie în funcție de diverse niveluri de severitate. De multe ori, aceste legi sunt utilizate pentru a apăra religia oficială sau sponsorizată de stat, precum și pentru a combate vocea oponenților, necredincioșilor sau o, altor gânditori religioși care exprimă, care împărtășesc anumite opinii diferite de ale celor oficiale. Situația specifică din Pakistan este foarte îngrijorătoare deoarece acuzațiile de blasfemie sunt foarte comune și punerea în aplicare a legilor privind blasfemia cuprinde și prevederi care vizează pedeapsa capitală. Aproximativ 12 oameni din uh, Pakistan așteaptă pedeapsa cu moartea și sute așteaptă un proces din cauza acestor legi privind blasfemia. În plus, Pakistanul este una dintre țările care au au fost identificate drept uh, țări care folosesc aceste legi pentru a oprima minoritățile religioase. Aș dori să vă atrag atenția mai ales asupra cazului lui Asia Bibi, o creștină din Pakistan um, condamnată pentru blasfemie și se, care a fost ucisă în 2010 cu pedepsa capitală. Acum un an Parlamentul European a solicitat guvernului pakistanez să rezolve acest caz și să asigure siguranța. Îmi ce scuze, doamna Bibi nu a fost ucisă, a fost uh, condamnată la pedepsă cu moarte în 2010 și Parlamentul European dorește să asigure um, siguranța doamnei Bibi și a familiei sale. Uh, la ora actuală, Dumnezeu încă se află în închisoare și nu există un calendar pentru um, recursul final. Într-un context mai mare, subcomite, subcomisia noastră este angajată în acțiune de sprijinire pentru a combate și a abroga legile privind blasfemia, deoarece acestea contravin libertății um, de credință și de religie. În primul rând, alături de noi se află senatorul on, onorific Farahtullah Babar, care ne va spune despre legile privind blasfemia în Pakistan – Apoi se află alături de noi și domnul, doamna Maken Tsegai, expert asociat în drepturile omului, care îl ajută pe Ahmed Shahid, raportor special ONU cu privire la libertatea de religie și credință. Cred că doamna Tsegai va vorbi despre situația legilor privind blasfemia în lume și acțiunile ONU pentru abrogarea tuturor acestor legi. Suntem pregătiți? Ne auziți? Acum aș dori să-i dau cuvântul domnului senator Babar. Vă da. Aveți 10 minute. Vă rog să vă încadrați în acest timp. Mă puteți auzi? Da. Să încep? Da, vă rog. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Numele meu este Farahtola Babar și sunt un fost senator și membru al Subcomisiei pentru Drepturile Omului și Comisiei pentru Afaceri Externe din Senatul Pakistanului. Vă mulțumesc pentru invitația la această uh, audiere. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru tot ceea ce face ca să promoveze drepturile omului în Pakistan. Avem statutul de GSP Plus și acesta este legat de punere în aplicare a 27 de angajamente privind de drepturile omului. De asemenea, apreciez foarte mult munca acestei subcomisii a dumneavoastră. Dumneavoastră luptați pentru uh, încăl- a combate încălcările drepturile omului din întreaga lume și de aceea oamenii au o voce. Au putere de a-și folosi propria voce. Astăzi aș dori să vorbesc despre utilizarea greșită a legilor bazate pe religie în Pakistan. Aș dori să vorbesc despre felul în care sunt aplicate aceste legi. Ele nu numai că contravin libertății de exprimare, dar sunt și o amenințare la adresa libertăților omului și la adresa vieții omenești. Aici mă refer la legea privind blasfemia din Pakistan. După cum știți, ea a fost uh, utilizată în mod uh, abuziv. Este o problemă juridică, societală, politică și așa mai departe. La ora actuală, mediul este de așa natură încât oricine care cere o revizuire sau o modificare a legii privind blasfemia se consideră că este vinovat de blasfemie. Acesta este mediul pe, în care operăm la ora actuală. După cum știți, există cazul lui Asia Bibi și alte cazuri recente, de exemplu cazul lui domnului Hafiz, care a fost arestat recent, acum câțiva ani, adică, a fost acuzat de blasfemie, este în închisoare, avocatul său a fost împușcat în biroul său. După aceea, nimeni nu mai dorește să îl apere. Rezultatul este că acest om este în închisoare de foarte mulți ani și familiei este foarte dificil să angajeze un avocat pentru acest om. Asta este doar ca să vă dau un exemplu al celor mai strigătoare la cer situații de utilizare abuzivă a legii privind blasfemia în Pakistan. Există și probleme cu lipsa martorilor pentru procuror, transferul judecătorilor, diverse alte vicii procedurale. Rezultatul este că oamenii rămân uitați de toată lumea în închisoare. Care este problema cu legea privind blasfemia? În Pakistan exista o lege care avea scopul de a preveni atacarea locurilor um, de cult, lăcașilor de cult. Pedepsele erau cu închisoarea și erau um, de câțiva ani. De asemenea, exista și o lege care dorea să combată atacarea religiilor și aici pedepsa era de 10 ani. O altă secțiune din legea respectivă se referea la uh, atacarea Coranului, pentru care pedepsa era închisoare cu viața. În ultimul rând, mai era și mai este și secțiunea 295C din uh, Codul Penal, unde era vorba despre remarci uh, derogatoare cu privire la Sfântul Profet. Aici înțelegem mai bine unde se află problema. Secțiunea 295 din C spune că e vorba de acte orale sau scrise prin care se insultă Sfântul Profet, fie prin insinuare, prin, în mod direct sau indirect. Deci, prin orice fel posibil prin care se insultă profetul, se ajunge la situația de blasfemie și pedepsa este moartea. Aceasta este legea din uh, secțiunea 295 și din codul penal. Ce s-a întâmplat apoi? Acum 30 de ani a ajuns o petiție la Curtea privind Sharia din Pakistan și spune că această prevedere care vizează pedepsa cu moarte este împotriva principiilor um, islamului. La ora actuală există 27 de posibile crime în Pakistan care sunt pedepsite cu moartea. Legea privind blasfemia la ora actuală, după cum spuneam, în 1991 fost subiectul unei petiții care cerea pedeapsă obligatorie cu moartea pentru blasfemie și uh, curtea privind șaria a spus că acea petiție are dreptate și atunci curtea șaria a cerut Parlamentului să modifice legea privind blasfemia, să scoate de acolo închisoarea cu viața și să fie doar pedeapsa obligatorie cu moartea. Parlamentul atunci a făcut această lege și a devenit pedeapsa obligatorie cu moartea pentru blasfemie. Aici există și un clench. Aici există posibilitatea de a corecta, de a repara o mare injustiție. În momentul în care a ajuns în fața Senatului legea, Senatul a transmis această lege Comisiei adecvate și Comisia a spus, bine, haideți să fie obligatoriu, dar Comisia, de asemenea, a făcut anumite observații. Și vreau să vă informez cu privire la aceste observații. Una dintre observații a fost că formularea legii, după, legii, după cum uh, v-am citit adineauri, în forma sa actuală, este mult prea generală. Asta a spus Comisia Senatului. Comisia care a abordat problema, de asemenea, a cerut uh, guvernului Că dacă devine obligatorie pedepsa cu moartea, atunci să se analizeze și practica în vremea Sfântului Profet și în vremea celor patru califi, să se analizeze practica de pe atunci cu privire la blasfemie. Comisia de asemenea a mai cerut să se realizeze o anchetă cu privire la legea pe această temă în alte țări musulmane. În mod surprinzător însă, nici Parlamentul, nici Guvernul nu au ținut seama de aceste observații. Legea a fost uh, dată fără să se ține seama de ele. Comentariile comisiei au dispărut din, sena- din arhivele Senatului Pakistanului. Doar în 2016, când eram membru în Comisia pentru Drepturile Omului din Senat, și atunci au apărut mai multe cazuri privind blasfemia și Curtea Supremă a fost sesizată în anumite cazuri. Și atunci am zis, haideți să vedem de unde trebuie să pornim. Punctul de pornire trebuie să fie să scoatem din arhivă raportul, să vedem ce spune raportul din arhivă și acolo poate că ar fi fost o bună bază pentru munca noastră. Am găsit în cele urmă raportul în care apar toate acele observații pe care vi le-am spus adineori. Și acolo, într-adevăr, se spunea că legea actuală, legea la momentul respectiv este prea generalizată, prea generală. Și atunci ne-am spus, bine, Comisia recomandase în 1992 să se analizeze situația legilor blasfemiei din alte țări musulmane. De asemenea, Comisia recomandase o anchetă istorică. Și noi am demarat această conversație. Am invitat aici toate părțile interesate la această discuție și a fost, prezent, a, a fost um, foarte multă opoziție. Ce nu a mers bine? Toate aceste întâlniri ale comisiilor sunt deschise publicului. Mary era foarte interesată de această temă, de asemenea și uh, media care era, avea anumite interese în acest domeniu. Discuțiile noastre din comisie au dus la un anumit optimism. Agențiile externe din străinătate de știri au acordat foarte multă atenție problemei. Lobbyul lobby-ul uh, religios de dreapta din, Pakisti, din Pakistan a avut o activitate foarte, foarte intensă pe marginea acestui dosar am primit foarte multe apeluri. Mulți oponenți ai legii privind blasemia au spus că este inacceptabil. Pe scurt, noi ce am făcut? Pe măsură ce discuțiile evoluau, noi am invitat un reprezentant al Consiliului Consiliul Islamic uh, să ne prezinte opinia lor. Am avut rapoarte din 2003, 2004, 2007. În raportul din 2003, Consiliul Islamic din Pakistan a spus că orice persoană care acuză pe altcineva în mod greșit de blasfemie ar trebui să fie uh, pedepsită la fel ca în cazul celui care este acuzat de blasfemie. Am discutat și cu apărătorii drepturilor omului, am discutat și cu ministre, ministerele de resort. În toate discuțiile noastre am, um, ne-am consultat cu toată lumea și am ajuns la anumite recomandări. Recomandările au fost înaintate Senatului, dar toate aceste recomandări la ora actuală sunt cunoscute Senatului și eu sper că în noua comisie care a fost creată, se va ține seama de toate aceste aspecte. Ele trebuie să continue munca de unde am lăsat-o noi. Uh, comisia aceasta trebuie să continue munca de unde am lăsat-o noi. Important este să înțelegem că această comisie e convinsă că e absolut necesar uh, să se revizuiască, din punct de vedere procedural, legea împotriva blasfemiei. O a doua recomandare este că în momentul în care s-a realizat ancheta inițială, în momentul în care se realizează ancheta inițială cu privire la acuzat, trebuie să fie implicați și membrii din comitetele districtuale interreligioase, precum și uh, autoritățile locale în uh, etapa inițială a anchetei. De asemenea, ancheta trebuie să fie realizată la un nivel mult mai înalt, să nu rămână doar la atitudinea unui om din poliția locală, împotriva căreia dacă face o reclamație, aceasta se pierde. De asemenea, cazurile trebuie să fie judecate de judecători de district și de sesiune. A patra recomandare era raportul privind informațiile să nu poată fi înaintat de către un polițist la nivel inferior. Deci chestiunea trebuie să fie tratată, autorizată la un nivel mult mai înalt, la nivel de ofițer de district. Superintendentul poliției ar trebui să fie nivelul la care se dă autorizație pentru raportul de acuzație. De asemenea, în momentul în care acuzatorul trebuie, vine cu o acuzație, trebuie să o facă uh, sub jurământ și de asemenea trebuie să vină cu doi martori care să îl susțină. Aceasta era și recomandarea din 2004, recomandarea Consiliului Ideologiilor Islamice. Nu în ultimul rând, am recomandat ca în momentul în care se constată că acuzația este falsă, pedeapsa trebuie să fie aceeași ca în cazul blasfemiatorului. Toate recomandările acestea au fost înaintate și Curtea Supremă a Pakistanului, între timp, a dat o decizie crucială în care a spus că orice discuție a legii privind blasfemia și, sau orice propunere de a realiza revizuiri sau sugestii pentru prevenirea abuzului legii blasfemiei nu este blasfemie, deci se poate discuta tema. Și a doua chestiune foarte importantă care provine de la Consiliul Islamului și ei au spus că, într-adevăr, acuzatorul care acuză în mod fals pe cineva de blasfemie trebuie să primească aceeași pedeapsă. Aceasta este situația actuală. S-au făcut recomandări în mod formal, s-a adoptat un raport al Senatului, acum rămâne de văzut. Eu consider că toate aceste recomandări, dacă sunt puse în aplicare în lege și legea este respectată atât în litera sa cât și în spiritul sau situația se va îmbunătăți. Într-o foarte mare măsură vom putea minimiza abuzul foarte grav al acestei legi. Este o călătorie foarte lungă de întreprins, nu se poate face rapid, dar trebuie să facem primul pas. ultimul senat a pus bazele pentru o cale foarte bună de urmat pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Thank you, grazie. Gra- mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră importantă și lucidă, aș spune, o contribuție excelentă. Acum dau cuvântul lui Marken Tezgai. Vă rog. Domnule președinte, stimați ai Parlamentului European, The UN Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief. Raportorul special al ONU din păcate nu poate participa la această reuniune, dar speră să poată participa la o reuniune ulterioară în cursul anului. Din partea sa aș dori să vă vorbesc astăzi cu privire la activitatea cu privire la blasfemie de când și-a început mandatul din noiembrie 2016 și uh, acțiunile în ceea ce privește abrogarea legii blasfemiei. Raportul special dorește să amintească faptul că această aceste legi sunt o platformă pentru discriminare, ostilitate sau violență împotriva unor persoane pe motive de religie sau credință. Aceste legi oferă protecție unor religii și sunt aplicate în mod discriminatoriu, apărând um, religiile majoritare sau religiile de, de stat. Este important de știut că dreptul uh, la libertate de credință din convențiile internaționale nu include dreptul de a avea o religie care nu poate fi criticată. Trebuie subliniat faptul că libertatea de credință nu protejează religiile sau credințele, ci uh, libertatea este acordată oamenilor. Articolul 18 a Acordului Internațional privind drepturile civile uh, și politice pentru uh, credințele teiste sau ateiste sau monoteiste sau uh, libertatea de a nu practica nicio religie, așa cum se uh, spune la punctul 22. Uh, așa cum s-a spus, uh, avem 70 de state cu legi, blas, cu legi antiblasfemie și uh, cei uh, care au astfel de legi spun că defăimarea uh, religioasă este o formă de discurs al lurii, dar raportorul special a spus mai multe ori că aceste legi antiblasfemie se concentrează asupra modului în care sunt uh, lezate sentimentele celor uh, care manifestă uh, sau au anumite religie și nu modul în care se exprimă aceste persoane. Deci, uh, Astfel se stabilește că unele conversații sunt um, tolerate și altele sunt inadmisibile. În momentul în care se restricționează libertatea de exprimare de către guvern pe baza unei insulte aduse la, adusa, la adresa religiei, există riscul de um, interzicerea libertății de exprimare și a opiniilor de opoziție, încălcându-se standardele internaționale de drepturile omului care protejează libertatea de exprimare și libertatea, de, libertatea religiei. Iar uh, aceste infracțiuni uh, sunt folosite împotriva membrilor minorităților religioase și a ateilor. În multe state membre, în momentul în care credințele religioase se îndepărtează de religia statului, aceștia fac obiectul unor sanc sancțiuni penale, inclusiv uh, uh, sancțiuni cu închisoarea sau pedepsa cu moartea, spunând, iar în alte state membre, legile blasfemiei nu sunt aplicate aproape deloc, dar faptul că există în legislație ar putea să sufoce libertatea de exprimare cu privire la religie iar uh, raportorul special se ocupă de cazuri specifice care au fost aduse în atenție. Încearcă să clarifice unele acuzații și acțiuni, precum și legislația propusă de unele guverne care sunt uh, incompatibile cu prevederile declarației din 1981 de, de, de eliminarea oricărei discriminări pe, din motive religioase, încercând să comunice cu statele respective. Există o serie de încălcări care sunt legate de libertatea de exprimare religioasă pe care raportorul încearcă să le identifice și încearcă să identifice care sunt comunitățile cele mai vulnerabile. Se subliniază și uh, răspunderea pe care au, au titularii de drepturi în ceea ce privește libertatea de exprimare, libertatea religioasă. În ultimii 10 ani, raportorul special uh, a emis peste 100 de comunicări exprimându-și îngrijorarea în anumite situații unde statele din cauza urii religioase nu au protejat sau chiar ar participat la um, la atacul împotriva unor uh, persoane care au participat la proteste pașnice. Iar uh, un număr foarte mare a acestor comunicări se referă la blasfemie, dar fiindcă vorbim despre Pakistan, vreau să vă spun că o mare parte a acestor comunicări erau adresate, au fost adresate guvernului pakistanez. Uh, biroul înaltului uh, comisar privind drepturile omului a solicite a, uh, respectarea drepturilor de libertate de exprimare și de religie. Nu am uh, suficient timp pentru a vorbi despre toate aceste acțiuni, dar vreau să vorbesc despre două dintre ele. Și vorbitoarea este rugată să nu mai vorbească așa de repede. Uh, în 2011, Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului a derulat o serie de ateliere regionale la care au participat reprezentanți de la guvernământ, societatea civilă, mediul universitar, ONU și alte organisme care au dus la un plan de acțiune. Pe baza articolului 20 alineatul 2 a Acordului Internațional privind drepturile civile și politice care, care interzice răspândirea urii religioase care duce la discriminare, ostilitate sau violență. Am încheiat citatul. Planul rapid de acțiune propune un prag înalt pentru definirea restricțiilor de, uh, aduse libertății de exprimare, incitarea la ură și aplicarea articolului 20 al ICCPR, stabilind un test care ține cont de contextul, de vorbitor, de intenție, de conținut și eh, de probabilitate. Acest plan de acțiune rapid subliniază nevoia de a avea un climat eh, de discurs public și comunicare liberă, bazat pe libertate de exprimare, libertate de credințe religioase și alte libertăți. Recomandă ca statele care au legi ale blasfemiei să le abroge, pentru că acestea afectează negativ libertatea de exprimare și o dezbatere sănătoasă și liberă despre religie. Apoi, inițiative mai recente de către biroul înaltului comisar o reprezintă declarația de la Beirut și cele 18 angajamente privind drepturile credincioșilor, care a fost uh, lansată în martie 2017. Acest cadru oferă un, un spațiu de reflexie interdisciplinară pentru a avea legături mai strânse între religie și drepturile omului. Liderii religioși joacă un rol foarte important ca activiști pentru drepturile omului, așa cum a spus și uh, comisarul ONU pentru drepturile omului. Raportorul special încurajează în continuare toate părțile implicate, inclusiv uh, statele, liderii religioși și societatea civilă să aplice recomandările din planul de acțiune rapid și aceste 18 angajamente. Cele din urmă includ și angajamentul de a nu oprima voci critice în ceea ce privește chestiuni legate de credință și de religie, oricât de greșite și uh, o, ar, ar, fi, ar fi considerate sau chiar dacă sunt considerate o insultă și cere statelor membre care au în continuare lege, lege antibasfemie și antiapostazie să le abroge. Acest, a, a, aici se subliniază și legătura dintre blasfemie și apostazie, iar raportorul special a spus că a, religiile minorita, minoritare considerate a, ere, eretice, eretice, nu? În uh, unele grupuri um, religioase, cum ar fi copții, sunt în continuare vulnerabile um, acuzațiilor de blasfemie și de apostazie în Orientul Mijlociu, Africa de um, Sud și de Sud-Est uh, și Africa de Nord-Est, printre altele. Se consideră că instituțiile naționale joacă un rol foarte important aici. Parlamentele pot abroga legile blasfemiei și pot consolida protecția juridică pentru libertatea de exprimare. Să vă dau un exemplu concret din uh, mandat. În raportul către Marea Britanie, raportorul anterior, doamna Asma Jadhangir, a criticat uh, legea blasfemiei care exista în uh, dreptul comun în Marea Britanie și a recomandat abrogarea acestei legi mai apoi cele două camere parlamentare și un raport al Comisiei Drepturilor Omului au făcut referire la recomandările sale. Iar apoi dezbaterile la nivel intern au dus la abolirea legii privind um, blasfemia din Marea Britanie, ceea ce a transmis un mesaj foarte important uh, jurisdicțiilor ca India, Pakistan și Bangladesh, care au moștenit uh, lege, legile lor antiblasfemie de, din, de, pe, de pe vremea um, perioadei coloniale. Acolo unde există în continuare legile blasfemiei și care nu au fost abro- abrogate, judecătorii și cei care aplică justiția se pot asigura că se um, aplică convențiile internaționale și că se acordă protecția um, persoanelor care aparțin unor minorități religioase și vreau să repet uh, ce a spus uh, raportorul special și anume că trebuie să se folosească mecanisme cum ar fi revizuirea regulată pentru a se cere abrogarea legilor uh, blasfemiei și pentru a se introduce instrumente legislative de consolidare a libertății de exprimare și de eliminarea um, a, a eliminarea discriminării. Vreau să vă citesc ce a spus fostul uh, alt reprezentant la Parlament acum câțiva ani. Incriminarea defăimării religioase poate să fie contraproductivă, fiindcă creează o atmosferă de intoleranță și de frică și poate să ducă la repercusiuni. Ar putea să se sufoce critici legitime sau chiar uh, și ar putea chiar să să lasă să permită legi care încalcă uh, de fapt drepturile omului. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Mulțumesc. Cine dorește să ia cuvântul? Colegul Buhner, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Această perspectivă pe care tocmai ați prezentat-o la sfârșit a fost foarte importantă pentru mine. Da, există legislație referitoare la apostazie, religii, lege așadar pentru schimbarea religiei, mai ales în țările islamice și îndeosebi în Pakistan. Este periculos deoarece mai ales tinerele femei trebuie să rămână în religia musulmană dacă tatăl era musulman, atâta timp când nu sunt căsătorite cel puțin. Știm uh, exemple de sentin de condamnări la moarte, nu de mult, când o tânără a fost într-adevăr condamnată la moarte pentru că era creștină, deci a fost încă de la început crescută în religia creștină, dar tatăl ei fusese musulman și ăsta a fost ghinionul ei. Iată un punct asupra care doream să vă atrag atenția. Și în al doilea rând, în Iran, de pildă, există o, lege, o lege asemănătoare care nu se numește legea blasfemiei, ci lege a dușmăniei față de Dumnezeu. Aceasta este interpretată cât se poate de amplu. Dacă cineva critică, de pildă, guvernul care pretinde că este un guvern uh, religios, atunci dă dovadă de dușmănie față de Dumnezeu. Deci, uh, nu se poate a face nicio afirmație care să critique, care să poată fi interpretată într-un fel sau altul, drept critică la adresa guvernului actual. Mulțumesc, colegul Zeller. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc în deosebi domnului Baba care um, domnului Babar care s-a conectat uh, de la Islamabad pentru a discuta cu noi și Vă mulțumesc, îi mulțumesc de asemenea doamnei Țegai care ne-a oferit o perspectivă globală referitoare la aceste legi ale blasfemiei. Pe mine mă interesează faptul că peste o săptămână în Pakistan se organizează alegeri și mm, am înțeles că misiunea, eu voi participa la misiunea de monitorizare a alegerilor a Parlamentului European și întrebarea e în ce măsură uh, Uh, s-a a avut un impact uh, acest subiect al legilor blasfemiei în uh, campania electorală. Din cât am înțeles, Imran Khan, candidatul cu cele mai mari șanse de a câștiga, deși din punctul său de vedere, din punctul de vedere al educației și al formării sale, are o formare occidentală, am înțeles totuși că s-a pronunțat explicit în, pentru aceste legi ale blasfemiei și, după cum spunea domnul Babar, trebuie să înțelegem că această, această lege este folosită drept un pretext pentru a pentru reglări de conturi, pentru a discrimina împotriva minorităților, așa cum în evul mediu, de fapt, toate procesele împotriva vrăjitoarelor au fost purtate din motive economice, de fapt. Așa se procedează și cu legea blasfemiei. O altă întrebare, în ce măsură putem avea încredere în tribunalele civile? Ca cel puțin acele persoane care au fost acuzate sau învinovățite ca acestea să fie protejate în fața unor acuzații nefondate. Ce protecție există de asemenea pentru victime? Există o protecție națională sau primesc o despăgubire dacă a fost acuzată pe nedrept sau statul din potrivă nu dorește să se amestece. Întrebarea așadar joacă un rol în alegeri, cum stă uh, lucrurile cu instanțele și dacă există despăgubiri pentru victimele acuzate în mod nedrept. Mulțumesc! Acum i-aș da cuvântul domnului Rafael Varolin, răspunzător, responsabil al Diviziei pentru Drepturile Omului. Vă rog! Mulțumesc! Bună ziua tuturor! foarte succint. Am să dau o perspectivă de ansamblu referitor la felul în care la SEAE gestionăm blasfemia. După cum știți, avem orientări care oferă îndrumări clare atât delegațiilor cât și sediului. Acestea sunt cât se poate de explicite oferă îndrumări cât se poate de clare în ce, în ce privește blasfemia. Am să le trec în vedere foarte repede. Știm că uneori uh, libertatea de cult și de expresie sunt privite de guverne drept uh, drepturi contradictorii. Noi credem însă că aceste drepturi sunt interdependente, se întăresc în mod reciproc. După cum spuneam, nu sunt neapărat credințe generale în sine, dar trebuie să protejăm dreptul de a se exprima și dreptul de a practica orice cult. Știm că acele persoane care aparțin unor minorități religioase nu se bucură de respectarea acestor drepturi. De asemenea, aici trebuie să introducem și um, agnosticii sau persoane care au credințe netradiționale. Uniunea Europeană trebuie și va acționa atunci când se va confrunta cu restricții la adresa libertății de expresie, de asemenea legislația care criminalizează blasfemia, limitează și restricționează libertatea de cult și de expresie, vor fi atacate de Uniunea Europeană pentru că pot avea un efect uh, serios de limitare a libertății de expresie. Uniunea Europeană uh, va promova combaterea și eliminarea pedepsei capitale drept pedapsă pentru blasfemie. După cum spuneam, luăm cât se poate de în serios blasfemia, vom uh, da curs recomandărilor lui Ahmed aici și altor raportori anteriori cu care am colaborat îndeaproape. De asemenea, am primit recomandări din partea societății civile, am purtat recent consultări cu uh, organizația ale societății civile, una din recomandările principale a fost aceea de a consolida felul în care comunicăm și ne promovăm activitatea de combatere a legilor uh, privind blasfemia, trebuie să ne intensificăm de asemenea dialogul politic cu acele țări care au legi de blasfemie. Lucrăm atât de la caz la caz cu o echipă specială de raportori, cât și desfășurând eforturi de prevenție pentru a preîntâmpina sancționarea penală a blasfemiei. E un subiect delicat, dar îl aduce mereu în discuție în Africa de Sud-Est, în regiunea Menral. Aici, de asemenea, dorim să insist uh, asupra rolului important al Parlamentului European După cum s-a amintit, uh, Parlamentul European joacă un rol important, iată de ce este important să continuăm cu colaborarea cu acești eurodeputați care cer în țările uh, cu care colaborează abrogarea acestor legi, în timp ce noi interacționăm și colaborăm cu guvernele. AMC a vizitat uh, Bruxelles în urmă cu câteva zile și s-a întâlnit cu oficiali înalți de la SEAE. Am putut în acest fel crea sinergii pentru ca în acest fel să putem continua efortul nostru pentru a elimina legi privind blasfemia. Am și o întrebare pentru domnul senator Babar. În intervenția dumneavoastră ați reamintit că Pakistanul a beneficiat în mod generos de sistemul de preferințe generalizate și aș dori să vă întreb dacă în lumina revizuirilor anuale puteți să ne spuneți ce părere aveți despre felul în care Pakistanul respectă principiile deja confirmate ale convențiilor în domeniul drepturilor omului cum, ce părere aveți despre Uniunea Europeană, dacă Uniunea Europeană apără în cadrul negocierilor aceste principii, mai ales când vine vorba de blasfemie și drepturile omului. Eu, pentru răspunsuri, aș începe prin a da cuvântul doamnei Zegai, după care aș da cuvântul domnului senator. Vă rog. Mulțumesc. Mă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul atât de repede. Încă o dată doresc să vă mulțumesc tuturora pentru comentariile foarte interesante. Cred că ultimul vorbitor deja a răspuns la multe din întrebări referitor la ce măsuri pot fi luate și ar trebui să fie luate. După cum spuneam deja în intervenția mea, faptul că simplul fapt că blasfemia este inclusă în legislație, poate împiedica libera discuție în uh, aceste state și aș încuraja toate statele membre să uh, dea, să joace un rol model și să abroge legile referitoare la blasfemie pentru ca în acest fel să poată da un exemplu și mai pertinent celorlalte state. Am uh, să revin ulterior, dar uh, vă rog dați cuvântul domnului Babar. Domnule senator Babar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Din discuția de până acum am uh, preluat o serie de puncte pe care aș dori să le comentez punctual. În primul rând, cum putem progresa, ce se poate face în Pakistan, cât și în ce măsură Uniunea Europeană poate da o mână de ajutor. Aș propune instrumentul revizuirii universale periodice, cred că acest instrument poate fi folosit pentru a pune anumite întrebări autorităților din Pakistan referitor la ce s-a întâmplat ar putea în acest fel să creeze mai mult interes în a pune în aplicare principiile convenite. În al doilea rând, așa am spus deja în observațiile mele inițiale că este o problemă ce ține de societate. În discuția referitoare la blasfemie, trebuie să înțelegem că aceasta este privită ca fiind mai mult decât o problemă juridică, e o problemă societală. E un proces pe termen lung care presupune consolidarea învățământului în Pakistan, astfel încât liderii religioși luminați să fie și ei implicați în acest dialog. Iată ce ar trebui și se poate face. S-a făcut observație referitor la alegerile care se vor organiza în Pakistan în următoarele 15-20 de zile și după și întrebarea adresată a fost dacă s-a discutat, s-a, a, s-a ajuns, în, a ajuns în discuție blasfemia sau nu. Partidul meu politic, Partidul Popular din Pakistan, și-a luat angajamentul de a preîntâmpina abuzul, folosirea abuzivă a acestor legi. Dar ce se face în vederea acestor alegeri este că Pakistanul, dincolo de partidele politice moderne, există partide extreme religioase care au fost interzise în trecut și care acum au găsit o cale de a eluda legea și care au pătruns acum în peisajul electoral și care acum candidează la alegeri. Două din aceste partide au legături cu aceste organizații extremiste interzise de lege și acestea duc adesea în discuție aspecte care vizează minoritățile religioase și au o anumit, un anumit discurs care, dacă ar fi să continue, ar putea să genereze probleme. not be allowed to resurrect Deci nu trebuie să se uh, poate fi folosite pentru contestarea alegerilor sau pentru a fi recreate sub alte nume. Important uh, acum în Pakistan, în uh, contextul legii blasfemiei, este legea cu privire la credință. E vorba de libertate de exprimare, care trebuie sprijinită la noi în țară. Chiar dacă Constituția garantează libertatea de exprimare și dreptul la informație, s-au luat unele măsuri recent care restricționează libertatea de exprimare. Aceasta este garantată în Constituție, dar nu este disponibilă, nu pot să intru în mai multe detalii dacă urmăriți eh, mass media pakistaneză, știți despre ce vorbesc, despre ce fel de restricții vorbesc. Noi considerăm că libertatea de exprimare, așa cum este garantată în Constituție, trebuie să fie disponibilă pakistanezilor, fiindcă numai într-un mediu de libertate de exprimare și într-un mediu în care există dreptul la informații, putem să consolidăm partea de reprezentare pentru a evita folosirea abuzivă a legii blasfemiei. Aceste legi, așa cum a, a spus și un membru al Parlamentului European, au fost moștenite din perioada colonială. Și apoi, cu timpul, acestea au devenit din ce în ce mai puternice. De ce? Cred eu, pentru că în Pakistan extremiștii din, uh, în ultimii zeci de ani au uh, căpătat influență politică. Iar noi am încercat să găsim uh, o modalitate de a împiedica influența islamului milit, activist și, așa cum am spus mai devreme, acesta este, aceasta este o luptă îndelungată, o luptă ideologică care, până la urmă, sufocă libertatea de exprimare. Mulțumesc! Foarte bine, vă mulțumesc și pentru aceste răspunsuri. Aș dori să mulțumesc invitațiilor care și-au adus contribuția la această discuție a noastră de astăzi. Din câte am auzit, reiese clar că legile referitor la blasfemie și aplicarea lor reprezintă o provocare pe care comunitatea internațională și statele o pot înfrunta doar cu un dialog sporit. În orice caz, e un angajament pe care noi, în calitate de Parlament European, l-am asumat și Dorim să continuăm să ne unim eforturile cu instituțiile statelor membre și cu instituțiile europene pentru a combate consecințele acestor legi la nivel global. Le mulțumim invitațiilor noștri. Se încheie aici discuția de astăzi, cât și activitatea subcomisiei Dura, următoarea întâlnire pe data de 6 septembrie. Vă mulțumesc tuturor! And thank you.